Dragi colegi, vă urez bun venit la această audiere a Comisarului Desemnat pentru Sănătate și Protecția Consumatorilor. Îl salut cu mare căldură pe John Daly. Bine ați venit în comisia noastră. Această audiere este ținută împreună cu Comisia IMCO și Comisia AGRI. Salut colegii din aceste două comisii, mai ales pe președintele Comisiei IMCO, domnul Malcolm Harbour. Bine ați venit la noi pentru această audiere comună. În următoarele trei ore membrii comisiilor doresc să-și facă o imagine de ansamblu asupra candidatului, să vadă dacă acesta are competențele necesare ocupării postului de comisar, dacă are un angajament european corespunzător, dacă este independent de orice alte interese. Parlamentul evaluează de asemenea și cunoștințele specifice ale candidatului pentru portofoliul său și, sigur, și abilitățile de comunicare care, în general, sunt foarte importante în politică și mai ales în politica europeană, în special, unde trebuie să uh, realizăm contactul cu cetățenii noștri. Avem așadar această perioadă a audierilor. Ne aflăm în, fa- în uh, săptămâna aceasta, înaintea votului pe care îl vom da Comisiei săptămâna viitoare. Dragi colegi, vreau să vă spun doar foarte scurt că aveți fiecare un minut pentru întrebare, două minute apoi pentru răspuns, 45 de secunde pentru o întrebare suplimentară și apoi încă un minut pentru răspuns. Acestea sunt regulile jocului și vă rog pe toți să le respectați. Cine nu este aici în momentul în care îi se strigă numele, pierde dreptul de a adresa întrebarea respectivă. Sper că toată lumea va fi aici în decursul întregii audieri. Domnule Dali, în ultimii 20 de ani în care guvern, ați um, avut tot felul de posturi în guvernul maltez, ați fost ministru de finanțe, al economiei, al politicii externe, politicii sociale. Și acum vă pregătiți să preluați un post reprezentând 500 de milioane de cetățeni pentru care să vă ocupați de chestiunile de sănătate și de protecția consumatorului. Aceste două politici sunt foarte importante pentru noi în Parlamentul European și sigur sunt foarte importante pentru cetățenii noștri. Am citit răspunsurile dumneavoastră scrise la întrebările pe care vi le-am adresat. Trebuie să vă spun că au fost destul de generale și sper că în următoarele trei ore uh, vom uh, căpăta și nota dumneavoastră personală, viziunea dumneavoastră personală pentru această călătorie pe care o vom parcurge împreună în următorii 5 ani. Vă urez încă o dată bun venit și aveți cuvântul pentru declarația de introducere de 10 minute. Good morning, ladies and gentlemen, or good afternoon. Time. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este după masă, de fapt. Este după masă și timpul ne presează. Doamnelor și domnilor, pentru mine, schimbul acesta de păreri cu membrii Parlamentului European este o mare oportunitate. Parlamentul European este o instituție care are o responsabilitate și mai, și mai puternică pentru promovarea valorilor europene după tratatul de la Lisabona. Eu sunt, am fost parlamentar mai mult de 20 de ani în țara mea. Cam trei sferturi din acest timp am fost membru al guvernului. Acest lucru mi-a conferit o înțelegere profundă a interacțiunii între Parlament și Executiv și în ceea ce privește respectarea opiniilor Parlamentului și comisiilor sale. Am fost membru al guvernului mulți ani în țara mea. Uh, mai ales în domeniul economic și financiar, uh, în ceea m-am ocupat de reforme și de aderare la achiul comunitar. Și în ultimele 18 luni am fost responsabil pentru sectoarele sectorul social și sectorul sanitar, ceea ce m-a adus mai aproape de oameni, încercând să oferim cele mai bune servicii cetățenilor, indiferent de gen, de vulnerabilitatea lor și de uh, generația din care fac parte. Am avut satisfacția să-mi îndeplinesc misiunea de bază ca politician astfel. În următoarele trei ore vom discuta despre diverse subiecte. Vom face schimb de opinii. Însă, toate acestea se subscriu unui mare punct comun, oamenii. Și acum dați-mi voie să trec la limba mea maternă. il pacienti l-ewwel il consumatori. Pacienții și consumatorii trebuie să fie pe primul loc. Acesta va fi leitmotivul muncii mele dacă voi avea oportunitatea să desfășor activitatea de comisar. Voi fi independent și obiectiv în evaluarea tuturor aspectelor pe care le-am aflat în uh, ultimele săptămâni. Am să contribui cu experiența mea în găsirea unui consens pentru probleme. De asemenea, am să contribui cu expertiza mea profesională în aceste sectoare. Pentru a aduce valoare suplimentară proiectelor care sunt în curs de desfășurare acum și, de asemenea, pentru inițierea de proiecte noi. Consider că europenii, cetățenii europeni ar trebui să aibă o viață mai lungă și mai sănătoasă, pentru că astăzi cetățenii europeni își aleg un stil de viață mai sănătos. Ei trebuie să aibă acces la hrană sigură, uh, cu o mare valoare nutritivă și de înaltă calitate. De asemenea, trebuie să aibă acces la servicii medicale de înaltă calitate. Viziunea mea este aceea unui consumator bine informat care să poată să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la bunurile și serviciile pe care le procură. Un consumator care să nu fie doar cel care decide cum își trăiește viața, ci care, în același timp, să poată să influențeze politica la nivel înalt prin consolidarea deciziilor care se iau la multe, la multe nivele ale pieței. Consumatorii pot să influențeze procesul decizional în sectoare ca schimbările climatice, bunăstarea animalelor, acțiuni cu privire la serviciile medicale, ca să enumăr doar câteva. Vreau să mă angajez pentru ca consumatorii noștri să se bucure în continuare de, nivel, de un nivel înalt de protecție, de siguranță alimentară. Consider că acestea sunt aspecte care sunt obiective ale noastrele tuturor și care reprezintă indicator pentru întreaga lume. Acestea sunt priorități importante în portofoliul meu și văd un mare potențial aici protecția semințelor, uh, bunăta, bunăstarea oamenilor și animalelor, um, diagnosticele, uh, produsele farmaceutice și sanitare. În toate aceste domenii există posibilitatea de a aduce inovații în favoarea cetățenilor noștri. Domnule președinte, stimați deputați, în politica sanitară este necesară Uh, îmbunătățirea serviciilor și este necesară, de asemenea, asigurarea durabilității sistemelor noastre sanitare. Pentru a asigura această durabilitate, trebuie să punem accent pe prevenire. 97% din cheltuielile din sănătate merg către tratament. Doar 3% din bani sunt cheltuiți pentru prevenire. Cu sprijinul dumneavoastră voi încerca să redresez acest dezechilibru, pentru că uh, Prevenirea este o investiție pe termen lung cu foarte mari avantaje. Trebuie să ne concentrăm asupra sistemelor sanitare durabile, astfel încât să putem face față uh, tuturor bolilor, cum ar fi uh, bolile uh, cancer, bolile legate de vârstă, sănătatea tineretului. De asemenea, eforturi suplimentare în ceea ce privește obezitatea, abuzul de alcool și uh, fumatul sunt uh, foarte importante pentru că aceste uh, activități duc la spitalizarea milioane de oameni în fiecare an. Serviciile, serviciile medicale uh, sunt o cheie în bunăstarea cetățenilor noștri. Ei trebuie să aibă acces la medicamente pe care să și le poată permite. Nu există niciun motiv pentru care oamenii să nu aibă, uh, să nu fie sănătoși. Vreau să cooperez cu președinția spaniolă, cu Consiliul și cu Parlamentul pentru a găsi o soluție cu privire la drepturile cetățenilor la nivel transfrontalier. De asemenea, vom utiliza noile sinergii create de incluziunea serviciilor medicale și farmaceutice în portofoliul sănătății. Acest lucru poate să motiveze cercetare în domeniul pacienților și să aducă noi tehnologii pe piață la costuri bune pentru pacienți și pentru sistemele sanitare. Obiectivul nostru este de a, un, de a închide lacuna pe care o avem între sistemele sanitare din Europa. Există prea mulți copii care uh, mor până înainte de a ajunge la un an. Uh, de asemenea, sănătatea femeilor este mult uh, um, este subiectul normal diferențe între statele membre ar trebui să avem niște obiective concrete în activitatea noastră pentru coeziunea socială, de asemenea. Informarea pacienților este, de asemenea, o chestiune importantă. Credem că pacienții ar trebui să aibă acces la informații cu privire la medicamentele care se găsesc pe piață. Includerea uh, produselor farmaceutice în portofoliul sănătății ne dă, posibil, ne dă posibilitatea să reevaluăm Uh, textul pe care îl avem acum, punând mai mare accent pe protecția consumatorilor. Și vreau să discut în profunzime cu Parlamentul în aceste chestiuni. Trebuie să asigurăm cele mai înalte nivele de securitate cu privire la uh, medicamente contrafăcute și vânzările pe internet. Trebuie să ne mișcăm foarte repede în sectoarele de farmacovigilență și a contrafacerilor medicale. În ceea ce privește politica consum consumatorilor. Uh, aș dori, doresc să continui eforturile care au fost începute în ultimii ani. Politica consumatorilor este una importantă în Colegiul Comisarilor, comisarilor și rolul meu este principal în toate aceste discuții. Trebuie să ne asigurăm că piața internă servește consumatorul, astfel încât acesta să aibă un acces mai bun la produse și servicii, la prețuri uh, convenabile. Trebuie să avem grijă la modul în care piața servește interesele consumatorilor și la ce structuri trebuie să schimbăm pentru a îmbunătăți lucrurile. Intenționez să continu uh, toate eforturile începute pentru a consolida drepturile consumatorilor în Uniunea Europeană. Consumatorul trebuie să fie uh, informat, trebuie să aibă la dispoziție informații clare și pe baze științifice și, de asemenea, trebuie să aibă posibilitatea să ceară despăgubiri în justiție rapid. Așadar, voi continua eforturile colegilor mei cu privire la acțiunile colective, în colaborând cu Digi Competiție și cu alte servicii conexe. În ceea ce privește siguranța alimentară, vreau să mă asigur că în legislația noastră vom avea un echilibru între un înalt nivel de siguranță și de informare a consumatorilor și, de asemenea, un nivel bun al costurilor. Siguranța, uh, industria alimentară este uh, sectorul în care sunt angajați cei mai mulți oameni în Europa. Este uh, punctul care unește și fermierii noștri și consumatorii noștri. Și este foarte clar că nimeni nu are de câștigat dacă avem niște standarde de securitate scăzute. Avem nevoie de o bună securitate și în Uniunea Europeană, dar și pe piețele internaționale. Standardele noastre sunt o cerință um, de bază pentru uh, creșterea standardelor pe piața internațională, ceea ce este în interesul consumatorilor noștri și, de asemenea, operatorilor din industrie. Trebuie să uh, promovăm inovații în industrie, astfel încât cerințele cetățenilor noștri de siguranță să fie îndeplinite, în același timp având produse mai bune și mai valoroase. De asemenea, bunăstarea animalelor este un subiect important. Cred că toate animalele trebuie să beneficieze de implementarea regulilor în vigoare. Mai mult decât atât, intenționez să prezint un raport cu privire la transportul anim animalelor în decurs de un an. Președintele întrerupe, vă mulțumim, cred că am înțeles ideea principală a mesajului dumneavoastră. Vă mulțumesc. Este prima dată când aud un discurs atât de uh, lung. Uh, în limba mea uh, e nevoie de și mai multe cuvinte, așadar v-am dat un minut în plus. Începem acum cu coordonatorii și începem cu Peter Lize de la PP. Domnule președinte, domnule comisar desemnat, vă mulțumesc pentru introducere. Aceasta a arătat că aveți, într-adevăr, o bogată experiență și în domeniul sanitar puteți să uh, ne învățați câte ceva. Întrebarea mea se referă la rolul pacienților în politica sanitară europeană. În răspunsurile scrise ați spus că doriți să uh, doriți să utilizați uh, program, planul de acțiune pentru sănătate pentru a consolida uh, drepturile grupelor de uh, pacienți. Ați putea să ne spuneți dacă aveți și alte idei de ce ați putea să faceți? Și al doilea rând, în ceea ce privește accesul la medicamente, uh, am discutat despre propunerea domnului Verheugen. Pe de altă parte, vedem că situația actuală este o situație uh, care nu ne mulțumește, pentru că nu uh, există destule informații din surse independente ați putea să reformați propunerea domnului uh, um, predecesorului dumneavoastră pentru a pune în centrul ei drepturile pacienților. Mulțumesc! As far as, as patient groups are concerned, I believe that în ceea ce privește grupurile pacienților, cred că suntem cu toții de acord că acestea sunt importante pentru eforturile noastre coordonate de informare pe, și e clar că trebuie să formulăm niște idei în acest sens. Este important ca în procesul nostru decizional să avem și perspectiva pacienților și să o includem în politicile noastre. Așadar, este obligația noastră să ne asigurăm că grupurile de pacienți sunt susținute în mod corespunzător. Sunt de acord cu dumneavoastră Uh, este clar că este și o chestiune de buget și bugetul sănătății nu pare a fi unul foarte generos. Sunt de acord că există presiune asupra bugetului în ceea ce privește finanțarea acestor grupuri și trebuie să venim într-adevăr cu niște idei noi în ceea ce privește această finanțare. Sunt uh, receptiv la ideile uh, dumneavoastră și poate că și aici pot să contribui cu experiența mea personală cu privire la aceste tipuri de sisteme pentru uh, asistarea, pentru sprijinirea grupurilor de pacienți și a celor de consumatori, astfel încât aceste grupuri să fie finanțate așa cum trebuie. Dar, sigur, trebuie să le asigurăm independența. Acest lucru este important. Cred că aceasta este o modalitate bună de lucru. Dacă găsim niște sisteme prin care fondurile care ajung la aceste grupuri de pacienți nu vin direct din industrie, ci printr-un fel de mecanism pe care să îl punem pe picioare împreună. Cred că uh, este un domeniu în care putem să acționăm foarte bine împreună pentru că acest, uh, aceste inițiative au cooperarea dumneavoastră până acum și aștept susținerea și ideile dumneavoastră. Mulțumesc! Da, Mulțumesc, a fost un răspuns foarte precis. Uh, nu mai avem destul timp să vorbim despre informarea pacienților, de aceea pun o întrebare suplimentară. Ce modificări și mai ales ce completări vreți să aduceți la propunerea domnului Verheugen? Sorry, I couldn't cover all, all your questions. Îmi cer scuze că n-am putut să răspund tuturor întrebărilor. În ceea ce privește informarea pacienților, avem pachetul farmacologic, uh, care este compus din trei puncte uh, importante, contrafaceri, farmacovigilență și informarea pacienților. Toate acestea sunt importante. Două dintre ele nu sunt controversate. Sugestia mea este să mergem înainte cu acestea două cât de repede putem, chiar dacă va trebui să detașăm uh, cel de-al treilea element, informarea pacienților. Acum că avem serviciile farmacologice în portofoliul sănătății, vă asigur că vom reevalua pachetul uh, de privind informarea pacienților, aducând și incluzând mai mult perspectiva pacienților în propunerile noastre, și apoi vom uh, discuta cu dumneavoastră asupra modificările. Știu că și dumneavoastră discutați deja despre aceste documente, despre acest pachet și sunt foarte atent la opiniile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, Linda McKevin. Thank you, Commissioner. Thank you for those responses. Mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri. V-ați referit la oameni și la importanța cetățeanului european în uh, observațiile dumneavoastră introductive. Acum, în momentul în care vorbim, noi ne ascultă oamenii pe internet. Și unele dintre aceste întrebări care, vi se adresa, care ni se adresează sunt despre alcool, despre fumat, despre transportul animalelor, despre abordarea problemei obezității, care sunt chestiuni extrem de importante pentru cetățenii europeni. Care ar fi prioritățile dumneavoastră? Care vor, va fi moștenirea pe care o lăsați în urmă după 5 ani de mandat? Veți insista pe tabagism, pe transportul animalelor și așa mai departe. De fapt, ce vă propuneți să lăsați în urma dumneavoastră? voi pune accentul pe toate. Pentru că, așa cum spuneam în discursul meu, sunt lucruri care, promove, care pro, provoacă suferință, provoacă moarte, provoacă boală, suferință milioane, pentru milioane de oameni în fiecare an. Însă ce aș dori eu să rămână în urma mea va fi aceea că voi aduce această dezbatere în școală. Este o chestiune care ține până la urmă de competențe de viață. Și este important să promovăm aceste chestiuni în educație și educația la rândul ei să se ocupe de problemele reale de viață. Nu înseamnă că vrem să impunem oamenilor ce vrem noi să facă ei, ci doar să-i educăm, să-i informăm, să le oferim acele informații care ar putea să le fie utile și apoi vor decide ei. Sigur că sunt, există o mulțime de probleme, cum ar fi etichetarea și alte astfel de lucruri, însă pentru mine ele sunt toate cuprinse în aceeași sferă și anume cea a informației. Și trebuie să începem din momentul copilăriei. De acolo trebuie să începem cu informarea, de atunci trebuie să începem să discutăm despre uh, răul pe care ți-l poate face tabagismul, alcoolul, în abuz o, despre obezitate, despre cât de bună poate fi viața ta dacă ești atent cu toate aceste lucruri, dacă ești atent să nu mănânci prea multe grăsimi sau prea multe zaharuri, dacă uh, faci exerciții fizice și așa mai departe. Domnule comisar, dar e suficientă informarea? Am tot auzit informări de multă vreme despre pericolele abuzului de alcool și despre tabagism, dar <clears throat> ce ar trebui să facem în continuare? Ce vreți să spuneți oamenilor care ni se adresează cu întrebări? Care sunt măsurile pe care intenționați să le luați? Ce, informarea cetățenilor nu înseamnă prea puțin periculos ar fi să le spunem oamenilor ce au de făcut. Și eu cred că nu e cazul să uh, legiferăm fiecare lucru mărunt care se întâmplă în viața noastră și nici să le dictăm oamenilor ce au de făcut, ci important este să Uh, promovăm cât mai mult aspectele formatoare și, a, formative și informative. De asemenea, trebuie să facem schimb de cele mai bune practici între statele noastre membre pentru a încerca să includem aceste bune practici în, și în măsurile pe care le iau și alte state membre. Însă de, pentru asta e nevoie de măsuri, dar și de bani. Și voi reveni la aspectul buget. Dacă vrem ca toate aceste lucruri să se întâmple, trebuie să renunțăm să ne tot plângem că nu se iau suficiente măsuri, ci să asigurăm măs uh, bugetele adecvate pentru a ne permite să luăm măsurile care se impun. Costul sistemului, costurile sistemelor noastre de sănătate cresc în fiecare zi și dacă o mică, uh, un mic procent din acest buget s-ar duce către informarea și prevenirea uh, pacienților și a publicului, atunci am avea cu toții de câștigat. Vă mulțumesc, doamna Lepaj. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar de senat, ați exprimat importanța pe care o acordați prevenirii și mă bucur de asta, pentru că acest capitol nu mi se păruse să fie prea important în răspunsuri. alimentația este un element important pentru care are un impact asupra sănătății cetățenilor și este evident că dumneavoastră uh, trebuie să vă ocupați și de un dosar important și anume organismele modificate genetic. Decizia publică trebuie să se sprijine pe decizii, pe uh, date științifice clare și nu trebuie să ascundem incertitudinile științifice care există asupra efectelor pe termen lung a acestor noi tehnologii. Munca realizată de Agenția Europeană referitor la, pentru siguranța alimentară referitor la aceste uh, organisme modificate genetic a fost criticată din cauza unei lipse de certitudini, lipsă de independență. Întrebările mele sunt următoarele. Vă luați cumva angajamentul ca să evităm orice formă de conflict de interese referitor la aceste organisme modificate genetic, să recunoaștem care sunt studiile științifice care uh, aruncă arecum anumite umbre asupra uh, certitudinii că uh, acestea sunt nepericuloase pentru sănătate. The basis of uh, our decisions in this, in this area. În acest domeniu, în momentul în care discutăm despre standarde și criterii în uh, sectorul uh, siguranței alimentare și în sectorul sănătății. De obicei, toate deciziile se iau pe o bază de uh, consiliere independentă, pentru că dacă deciziile noastre se bazează pe o consiliere independentă, trebuie să fim siguri, deci, că informația este obiectivă pe deplin. Împreună cu serviciile mele, ne vom asigura că toate evaluările, toate informațiile pe care le vom primi vor fi independente ca tip de consiliere și studiile. Vom studia posibilitatea de a instaura evaluări repetate pe marginea dif- diferite subiecte. Merci, euh, monsieur le pour cette réponse. Mulțumesc, domnule comisar, pentru acest răspuns. Însă știți că astăzi organismele modificate genetic sunt analizate doar pe baza datelor furnizate de, indust- de industrie și acestea nu sunt contradictorii și nu sunt supuse și nici atenției ști- oamenilor de știință independenți cele câteva texte care există ne demonstrează că e nevoie de studii suplimentare. Domnule comisar, veți organiza aceste studii prin organisme publice independente asupra impactului sanitar a acestor OMG-uri și să veți garanta accesul la astfel de studii, la rezultatele astfel de studii, în așa fel încât să vedem care este impactul acestora asupra patrimoniului nostru genetic. I believe since, since the information since the information is Uh, Având în vedere că această informație este de interesul tuturor, al nostru al tuturor și că, bineînțeles, ne dorim să acționăm în mod democratic, să avem un dialog în, în care se iau decizii, ei bine, eu sunt convins că e nevoie de structuri de evaluare independente care să poată alimenta toate deciziile pe care eu va trebui să le iau. De asemenea, sunt convins că supravegherea acestui tip de decizii va fi, de asemenea, un element foarte util. Puteți să mă credeți că aceste două elemente vor fi în atenția mea pe durata muncii mele odată ce mă veți accepta pentru postul de comisar. Însă, eu îmi pun toată încrederea în informare și în supraveghere, în momentul în care trebuie să luăm decizii. Michael Tremopoulos. Mulțumesc, Michael Tremopoulos, are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Este clar că avem nevoie, înainte de venirea verii, un text revizuit cu privire la bunăstarea animalelor. De asemenea, în ceea ce privește furajele, trebuie să interzicem utilizarea în Uniunea Europeană a furajelor care provin de la animale clonate. Ce veți face în acest sens? Noi ne ocupăm de acest lucru pentru că uh, Uh, responsabilitatea este atât de fragmentată. Pe de o parte este Direcția Generală Sănătate și Protecția Consumatorilor. Uh, poate că uh, nu vă va ajuta această fragmentare. Cum aveți de gând să gestionați această situație, să vă ocupați de politică, astfel încât să vă asigurați că toate aceste elemente care sunt legate între ele uh, sunt uh, incluse în uh, modalitatea unică de acțiune pentru a uh, evita pericolele care există. Tind să fiu de acord cu dumneavoastră. Din informațiile pe care le-am primit în acest proces de introducere de pregătire din ultimele săptămâni, da, există o fragmentare foarte puternică și cred că introducerea elementului furaje din partea de, venind de la animale clonate într-o nouă directivă ar putea să creeze foarte multe probleme, nu doar pentru dezbaterea în sine cu privire la clonare, dar și în ceea ce privește dezbaterea asupra altor chestiuni care trebuie să fie îmbunătățite în beneficiul cetățenilor noștri. Așadar, eu, uh, sigur, trebuie să spun că uh, sunt aici doar de câteva săptămâni, de-abia încep să, um, să înțeleg, să abordez acest tip de dosar. Uh, nu pot să vorbesc în fața dumneavoastră ca un Solomon care are toate soluțiile pe care toată lumea le așteaptă. Însă, din câte văd eu, am putea să facem o propunere pentru o evaluare specifică în privința clonării și să prezentăm apoi un raport privind clonarea. Am discutat acest lucru cu serviciile din subordinea mea și cred că în, într-un an am putea să, aveam, să avem un raport specific pe această chestiune a clonării pe care să putem apoi să-l dezbatem cu dumneavoastră în Parlament. Δεν θεωρώ ότι απαντήσατε για τα γενετικά Mulțumesc. Cred că uh, nu uh, uh, v-ați uh, exprimat în ceea ce privește OMG-urile. Cred că majoritatea cetățenilor europeni sunt împotriva uh, organismelor modificate genetic și a alimentelor pe baza lor. Cum puteți să vă asigurați că Uh, cerințele lor vor fi îndeplinite din moment ce există atât de multe animale care sunt hrănite cu furaje uh, modificate genetic. Veți lua în considerare, uh, de asemenea, veți lua în considerare chestiunile de biodiversitate și de politică de mediu, cum veți putea să le integrați în politica dumneavoastră. Și, de asemenea, produsele de, pe baza OMG-urilor. Da, înțeleg că există o dezbatere în ceea ce privește aceste chestiuni și există uh, o solicitare din partea anumitor membri ai Parlamentului cu privire la etichetarea uh, produselor alimentare care conțin organisme modificate genetic. Ce pot să vă spun în acest moment este că voi lua în considerare în mod activ fiecare uh, aspect și voi analiza activ fiecare aspect legat de această problemă, îl voi discuta în forul uh, corespunzător și sigur că mă voi angaja în dezbateri și cu dumneavoastră aici în Parlament asupra tuturor acestor aspecte. Nu cred că sol... nu cred că la aceste chestiuni atât de complexe pentru că este vorba de întregul spectru al relațiilor internaționale aici. Uh, uh, este vorba de securitate alimentară în, în spectrul larg. Uh, sunt incluse, sunt cuprinse foarte multe elemente aici și nu cred că putem să găsim o soluție foarte rapidă, dar va trebui să facem un efort colectiv. Mulțumesc, Marina Iana Cucaris. Mulțumesc. M-a bucurat că în observațiile dumneavoastră inițiale ați spus că veți pune accentul în mod deosebit pe Uh, participarea, pe implicarea consumatorilor și pacienților în sănătate. Deși vă gândeați apoi în următoarele observații să uh, e, faceți o distinție între pachetele privind contrafacere și farmacovigilență și respectiv informarea pacienților. Aș dori să vă întreb, domnule comisar de desemnat, cum vă propuneți să mențineți echilibrul între nevoile de sănătate ale pacienților euro europeni și uh, nevoile economice ale industriei farmacologice? De exemplu, investițiile uh, în uh, cercetarea din Uniunea Europeană. Așa cum spuneam în observațiile mele inițiale, pacienții vin pe primul loc. Asta însă nu înseamnă că exclud un angajament foarte puternic de a asigura competitivitatea și în continuare a industriei noastre farmaceutice. Pacienții, până la urmă, depind de o industrie farmaceutică competitivă și puternică. Nu putem continua să creăm tratamente și medicamente care le sunt necesare pacienților europeni dacă nu dispunem de fluxuri, de fluxuri de numerar, asta ține de deformația mea profesională, termen, utilizarea acestui termen, de fluxurile de numerar care trebuie să fie uh, direcționate către industria farmaceutică și către cercetare și dezvoltarea de noi produse. De aceea, trebuie în același timp să susținem și pacienții și uh, industria farmaceutică. Cele două nu se exclud reciproc. Dalminter, faptul că aceste chestiuni sunt incluse în același portofoliu ne oferă posibilitatea de a crea o abordare sinergică între cele două aspecte. Avem însă nevoie de un accent deosebit pus pe uh, stimularea industriei farmaceutice în același timp plasând pacientul în uh, frunta obiectivelor noastre. Eu cred că îngrijirea pacienților și aici uh, termenul are o mulțime de conotații, este extrem de importantă și aici va trebui să colaborăm și cu industria farmaceutică pentru a ne asigura că pacienții sunt informați, dar sunt informați corect, obiectiv, pacienții nu trebuie să fie obligați să facă nimic și asta ridică și problema informării corecte a pacienților. Pacienții sunt cei care trebuie să primească toate informațiile necesare și trebuie să își merite să-și obțină rolul cuvenit în centrul tuturor politicilor care îi privesc. O întrebare suplimentară, mulțumesc, și apoi urmează Catica Liotar. Welkom, eh, meneer Dalli. Ehm, het Europees Parlement heeft... Eh, mulțumesc. Parlamentul European de mai multe ori a indicat Comisiei că și-ar dori o intervenție în ceea ce privește clonarea. O rezoluție a fost deja adoptată în 2008, în care se exprimă dorința de a interzice punerea pe piață a produselor care provin din animale care au fost clonate. Ne dorim de asemenea o modificare a directivei uh, referitoare la produsele agroalimentare noi acest punct delicat al siguranței alimentare și al nanotehnologiilor utilizate pentru produse alimentare nu și-a găsit încă o rezolvare. Când anume vom putea spera o propunere concretă în ceea ce privește clonarea animalelor și când anume Comisia va prezenta această propunere. După cum am spus mai devreme, referitor la dosarul clonării, Noi sperăm ca cel mai târziu, într-un an de zile, să putem redacta un raport care să se refere la această chestiune precisă a clonării. Și sunt de acord cu dumneavoastră. E nevoie de intervenție, e nevoie de acțiune. Pentru că nesiguranța este lucrul cel mai rău pentru toată lumea, atât pentru industrie, cât pentru pacienți, cât pentru consumatori, uh, pentru piața internă. Nu ne putem permite incertitudini de acest gen pe piața internă. De aceea va trebui să ne unim forțele, să, va trebui să facem eforturi pentru a înțelege punctul de vedere al fiecăruia și, în final, va trebui să găsim soluțiile ce se vor dovedi a fi cele mai bune și în interesul tuturor. Nu cred că uh, cineva va avea răspunsul gata făcut, ci mai degrabă va trebui să vedem ce așteaptă cetățenii de la noi pe termen lung și în acest sens va trebui să colaborăm foarte îndeaproape. Acesta este angajamentul meu. Am discutat deja cu serviciile mele uh, modul în care vom putea dezvolta acest subiect și vom putea primi consilierea necesară, expertiza necesară și vă voi ține la curent. Iar remarca mea de încheiere, în prezentarea inițială pe care n-am reușit să o pronunț, este că în, urmă, în ultimele săptămâni am avut ocazia să întâlnesc nenumărate persoane și am fost extrem de uimit de competențele acestora. Și acest lucru este foarte logic, pentru că uh, opiniile și părerile și sugestiile cetățenilor sunt extrem de importante, atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine. Și prin acest Parlament încercați să găsiți soluții la problemele care îi preocupă pe cetățeni și în acest sens voi colabora îndeaproape cu dumneavoastră. Vă puteți bucura de tot sprijinul și angajamentul meu. Ja, u heeft het in uw antwoord over patiënten, maar ik vroeg eigenlijk wanneer... Dumneavoastră ați vorbit despre pacienți. Însă eu am întrebat când anume veți face o propunere concretă referitoare la acest dosar al clonării animalelor. Întrebarea mea suplimentară este, în momentul în care cetățenii europeni nu doresc să mănânce uh, carne care provine din animale clonate, cum anume veți face pentru a interzice uh, punerea pe piață unor astfel de produse și pentru a respecta dorința consumatorilor? I don't believe I mentioned patients. I mentioned what we will be doing. Nu cred că am menționat pacienți, am menționat exact ceea ce noi, comisia, vom face. Ceea ce noi și ceea ce noi vom propune cel mai târziu peste un an. Se, asta este ceea ce am spus. În ceea ce privește ceea ce își doresc cetățenii, și care vor fi criteriile pentru a realiza aceste dorințe, eu cred că trebuie să punem în centrul atenției noastre cetățenii. Însă nu prin emoții. Nu trebuie, trebuie să vedem care sunt uh, bazele științifice. Uh, nu putem să luăm decizii doar pe baza unor percepții. Ne, trebuie să ne bazăm pe fapte concrete, științifice. Și Bineînțeles, trebuie să vedem exact ce doresc și oamenii, dacă acesta corespunde cu datele științifice. Și odată ce avem faptele concrete, decizia va fi luată și decizia va fi întotdeauna luată în favoarea cetățenilor. Moment. Mulțumesc, Ana Rosbach. Aș dori să vă adresez o întrebare legată de protecția consumatorilor, respectiv substanțele care au un impact negativ asupra sistemului hormonal, chiar și în cantități reduse. Cred că trebuie să cunoaștem exact care sunt substanțele utilizate pentru toate aceste produse și aș dori să știu dacă aveți în intenție să faceți astfel încât astfel de eh, substanțe să nu mai fie utilizate. Și următoarea întrebare. Sunteți convinși că statele membre vor putea să impună exigențe mai mari decât cele de la nivel european, de exemplu interzicând astfel de substanțe nocive? Sunteți convins că legislația privind protecția, sănători, protecția uh, consumatorilor în Uniunea Europeană ar putea să Uh, depășească protecția consumatorilor la nivel național ar putea să o depășească pe cea de la nivel uh, european și care sunt anume măsurile pe care intenționați să le luați în acest sens? Cred că în Uniunea Europeană nu se pot importa uh, produse animale tratate cu hormoni. Și această uh, legislație va rămâne în vigoare, este o politică care, va, pe care o vom apăra cu toate eforturile și în forurile internaționale. Acum, în ceea ce privește ideea de a permite statelor membre de a impune standarde mai ridicate în sistemul armonizat pe care îl avem, cred că aici o astfel de idee este riscantă. Eu cel asta este cel puțin convingerea mea, pentru că în felul acesta am creat probleme pieței interne, care are avantaje, aduce avantajele ei pentru consumatori, nu numai pentru operatorii economici, ea există și pentru consumatori. Și cred că răspunderea noastră este aceea de a, de a face astfel încât uh, piața internă să rămână la fel de puternică. Întrebare suplimentară? Bine, dacă pentru anumite, dacă așa stau lucrurile pentru anumite state, este posibil ca situația să se înrăutățească, astfel uh, să se ia măsuri de protecție a consumatorilor mai reduse decât cele care există în prezent în vigoare în statele respective. Și asta este ceea ce doriți dumneavoastră să promovați? Mă întreb, nu ar fi corect ca în Uniunea Europeană să existe un nivel cât mai ridicat de protecție? cel puțin la fel de ridicat decât cel care există în prezent în anumite state europene, de aceea vorbeam eu despre cele mai bune practici. Domnul comisar desemnat, voi face presiuni pentru un nivel de protecție cât mai ridicat, pentru că până la urmă, atunci când vorbim despre probleme de sănătate, vorbim fie de protecție, fie de lipsa ei. Întrebarea este care este nivelul adecvat de protecție pentru cetățenii noștri nivelul acesta adecvat trebuie să fie suficient de ridicat pentru a le asigura o protecție adecvată. Nu vom putea beneficia de calitate și de diversitate dacă acceptăm o situație în două, cu două tipuri de standarde în serviciile de sănătate. Eu nu pot accepta așa ceva, sincer să fiu. Așadar, vom face presiuni pentru a se asigura și aici și în alte domenii un nivel și un standard adecvat de protecție care să se poată aplica în toate, țări, în toate țările. De... Mulțumesc. Trecem la a doua rundă de întrebări. Renate Zomer are cuvântul. Mulțumesc. Domnule Dali, consumatorul trebuie să poată să își trăiască viața așa cum vrea. Ați spus și dumneavoastră el uh, are dreptul, în ceea ce privește alimentația, să fie informat în mod corespunzător, astfel încât să poată să decidă asupra produselor pe care le cumpără. Însă, din ce în ce mai mult, legislația europeană uh, se orientează către uh, educarea cetățenilor prin tot felul de spoturi publicitare, prin etichetaje negative care să îl prevină asupra pericolului consumării anumitor alimente. Care este poziția dumneavoastră asup, față de acest lucru. Uh, oare ar trebui comisia să se ocupe de, uh, de educarea cetățeanului? Nu trebuie să știe el singur cum trebuie să trăiască. Și, în uh, al doilea rând, în legislația actuală Uh, care vine de la DG Sanco, se utilizează de multe ori plafane valori care nu au bază științifică. Cum vreți să modificați acest lucru? N-am înțeles cea de-a doua întrebare până la sfârșit, n-am reușit să aud până la sfârșit, dar în ceea ce privește prima întrebare, opinia mea personală este că eu nu vreau să-i spun cetățeanului european ce să mănânce dar vreau să-i spun ce mănâncă. Și acesta este conceptul de bază. Acesta este conceptul de bază al uh, datoriei noastre. Pentru asta suntem noi aici. Aici trebuie să facem noi eforturi astfel încât uh, cetățeanul nostru să aibă capacitatea de a lua o decizie. Pentru că dacă ei au suficiente informații, pot să facă o decizie bine informată. Fie că e vorba de o bomboană, asta e... Totuși să nu intrăm în niște detalii exagerate. Trebuie să avem abordare inteligentă și să vedem uh, cum trebuie să procedăm inteligent. Obiectivul nostru este acela că trebuie să informăm cetățenii. Acest lucru este vital, pentru că dacă nu, atunci cum poate să ia o decizie dacă nu e informat? Dacă nu știe că uh, un produs conține ceva ce e bun sau nu e bun pentru el. Eu nu cred în a le spune oamenilor ce e bine uh, să facă și ce nu e bine să facă. Eu vreau ca ei să decidă singuri. Dar, totuși, trebuie să le spunem ce conțin alimentele pe care le cumpără și le consumă, pentru ca să poată decide singur ce e mai bun pentru ei. Uh, și cred că putem face mai multe pentru cetățeni. Uh, consumatorii nu sunt o armată de oameni care decid uh, tot timpul cu privire la piața internă și la politicile noastre. Sunt uh, aceștia sunt oamenii care iau milioanele de microdecizii în fiecare zi pe piața noastră. Și cred că acești consumatori trebuie să fie bine informați pentru a putea influența schimbările climatice, bunăstarea animalelor și toate celelalte domenii de politică de care ne ocupăm. Mulțumesc. O întrebare suplimentară o repet pe a doua. Problema este că în uh, uh elaborarea uh, materialelor informative cu privire la uh, animale, problema este că lipsește baza științifică. Sunt trecute pur și simplu niște valori, la, de exemplu, profil, la profilul nutrițional al alimentelor. Uh, motivele sunt unele politice, sunt niște materiale politice care urmăresc niște obiective politice pentru, a, uh, pentru ca Uh, consumatorul să poată să trăiască sănătos, chiar dacă știința uh, ne spune că nu se poate așa sau dacă nu există niciun fel de rezultate științifice cu privire la domeniul respectiv. Care e poziția dumneavoastră? Este corect să uh, stabilim niște valori, respectiv să elaborăm legislație pe niște motive politice, chiar dacă nu avem bazele științifice necesare? Vreau să fac o declarație foarte clară motivația mea politică este beneficiul pe termen lung al cetățenilor europeni. Acesta este motivul pentru care iau decizii și de fiecare dată când voi lua decizii, mă voi uh, fundamenta pe acest principiu. Și alte feluri de interese nu vor conta pentru mine. Fiecare trebuie să își joace rolul în acest dialog fiecare interes uh, trebuie să fie luat în considerare atunci când ajungem la o decizie finală. Dar totuși trebuie să avem grijă care sunt prioritățile noastre. Prioritățile mele și vă voi spune uh, acest lucru iar și iar. Prioritatea mea este bunăstarea cetățenilor europeni pe termen lung. Mulțumesc, Dagmar rând. Mulțumesc. Statele membre se pare că au o atitudine destul de restrictivă în ceea ce privește influența Uniunii Europene asupra unor astfel de decizii în ceea ce privește sănătatea. Și au fost cerințe pentru adaptarea politicilor europene în acest domeniu. S-a vorbit despre uh, farmacovigilență, s-a vorbit despre informarea pacienților. Cum anume dumneavoastră, domnule Dali, veți încerca la nivelul cel mai înalt, să oferiți nivelul cel mai înalt de protecție și cum anume veți lupta împotriva inactivității sau blocajelor din partea Consiliului? Cum veți utiliza influența dumneavoastră pe lângă Consiliu, pentru că dumneavoastră ați fost ministru și știți cum funcționează lucrurile la Consiliu, în așa fel încât să putem crește calitatea sănătății cetățenilor în statele membre. I have, uh, been involved in the Pe durata carierei mele m-am implicat în foarte multe uh, domenii și am avut foarte multă legislație care a trecut prin Parlament. Însă, orice legislație nu valorează nimic dacă ea nu este întărită prin aplicare. Orice uh, document legislativ trebuie să fie astfel întărit. În momentul în care se propune legislație, implementarea concretă, punerea în aplicare, trebuie să fie și ea luată în seamă. Și aceasta este o chestiune importantă Trebuie să vedem, spre exemplu, care este impactul concret al unei astfel, unei, unei astfel de legislații în momentul în care aceasta este implementată. Cum anume noi suntem organizați în așa fel încât să evaluăm impactul acestei legislații. Bineînțeles, este important. Însă, așa cum am spus și dumneavoastră, da, uh, statele membre nu își doresc prea multă legislație europeană, însă trebuie să facem acest lucru, trebuie să întărim modul în care legislația europeană, așa cum există ea, este cu adevărat aplicată. Apoi, trebuie să convingem statele membre că au această capacitate de a aplica în mod concret legislația europeană, pentru că de multe ori e partea a doua, aș spune eu, invizibilă din culise, Uh, trebuie să vedem și cum anume statele membre percep toată această legislație. Deci, încă o dată, trebuie să întărim capacitățile statelor membre de a aplica în mod concret această legislație. De, um, de multe ori, statele membre spun ce anume doresc să facă și ce anume nu doresc să aibă ca legislație. Spre exemplu, dacă e vorba de uh, privatizare, trebuie să le aducem argumentele necesare pentru a-i convinge că o privatizare este necesară. Trebuie să le acordăm posibilitatea să facă acest lucru în mod corect. Da, uh, dumneavoastră mergeți poate prea repede și prea departe și din câte am înțeles eu, da, vă doriți să faceți legislație pe viitor, însă eu, eu mă plângeam de fapt de uh, statele membre care nu doresc să existe o legislație viitoare, care doresc să o slăbească, să o pericliteze. Cum anume dumneavoastră, în calitate de comisar, veți face tot ceea ce vă stă în putință pentru a avea legislația de care avem nevoie, pentru a propune uh, cetățenilor egalitatea pe care o merită, pentru că nu există o adevărată egalitate în Uniunea Europeană între cetățeni în momentul de față. Strong. And, uh, <laughs> and, uh voi fi puternic, ferm. Și dacă vă uitați la trecutul meu, la modul în care eu am acționat în trecut în țara mea, vă veți convinge că sunt capabil de fermitate. Mai ales în momentul am dat dovadă de această fermitate, mai ales în momentul când a trebuit să operez anumite reforme și să le, le, le impun Însă puteți fi convinși de un lucru. Voi pune toată convingerea mea în ceea ce voi face și voi pune toată energia mea pentru a realiza ceea ce voi lansa. Mulțumesc! O comisie puternică, un comisar puternic. Acestea sunt lucruri pe care ne le dorim și noi. Doamna Ana Maria Bild, mulțumesc. Domnule comisar desemnat, am fost foarte mulțumită să aud că veți fi ferm față de statele membre. Am două întrebări specifice cu privire la legislația de etichetare a alimentelor pe care o discutăm în momentul de față. Cum veți include, veți ține cont de necesitatea unei informări corecte și simple pentru consumatori și, de asemenea, interesele uh, IMM-urilor care uh, ar fi dezavantajate din punct de vedere al costurilor de legislații, de o legislație prea Uh, greoaie. Ce fel de armonizare vedeți aici? În al doilea rând, în ceea ce privește capitolele 6 și 7 ale propunerii cu privire la dispoziții naționale obligatorii și uh, sisteme naționale voluntare. Eu cred că aceasta este modalitatea de a fragmenta piața, de a crea confuzie în rândul consumatorilor, de a uh, împiedica buna funcționare a pieței interne și de a denatura concurența. Cât veți reuși să uh, Uh, fiți ferm în fața statelor membre pentru a preveni uh, denaturarea pieței interne și pentru a preveni scăderea protecției consumatorilor. I do understand the issues. Înțeleg care sunt problema, care este problema acestor diferite cerințe pe care le impune legislația asupra operatorilor economici pentru a se supune cerințelor noastre privind informarea consumatorului. Sigur, așa cum spuneam, informarea consumatorului este importantă și trebuie să o respectăm cât se poate de mult în toate deciziile pe care le luăm. Însă, în contextul IMM-urilor, față de întreprinderile mari, sunt de asemenea de părere că există deja în vigoare prevederi care oferă flexibilitate în cadrul mulțimii de acte normative de care dispunem. Și cred că această abordare trebuie să fie menținută și în continuare, fiindcă este în interesul nostru până la urmă să încercăm să promovăm politici care nu vor crea uh, probleme IMM-urilor, pentru că acestea reprezintă până la urmă un nucleu al economiilor noastre. Trebuie însă în același timp să ținem seama de standardele privind informarea consumatorilor noștri și în măsura în care statele membre, conform uh, sistemelor voluntare de naționale, mențin o disparitate uh, pe piață, repet ceea ce voi spune, și anume că trebuie să reducem cât mai mult această disparitate pe piața internă. E adevărat că uneori trebuie să te apropii de obiectivul urmărit cu pași mici și să nu uh, și să nu vii cu propuneri uh, prea uh, ferme pe marginea fiecărei probleme pe care o urmărești. Eu cred că ar trebui să avem o abordare înțeleaptă către obiectivul final pe care ni-l propunem. În același timp însă trebuie să convingem oamenii că astfel de abordări le sunt benefice chiar lor. Și asta e foarte important. Vă mulțumesc pentru acest răspuns foarte echilibrat. O altă problemă foarte controversată o constituie etichetarea țării de origine, privind țara de origine. Se vorbește despre trasabilitate și sectorul consideră că o astfel de etichetare reprezintă un cost suplimentar. Dumneavoastră sunteți în favoarea unei etichetări privind țara de origine pentru produsele alimentare care nu se află acum supuse normelor de legislative voluntare sau obligatorie, cum ar fi peștele, mierea și așa mai departe. În prezent, etichetarea privind țara de origine, cu excepția produselor la care v-ați referit, carne, pește, este printre măsurile voluntare, cu excepția cazului în care uh, există riscul de a înșela consumatorul, de a-l induce în eroare. În aceste cazuri, uh, producătorul este obligat să menționeze pe etichetă țara de origine. Se pare că în prezent nu există cereri ferme de a renunța la această situație. Sunt însă o mulțime de alte probleme și următoarea perioadă de 5 ani ne oferă șansa să facem foarte multe lucruri împreună și pe tema aceasta și pe alte teme. Va trebui să vedem care va fi programul care să slujească cel mai bine cetățenii noștri. Și în cadrul acelor program, acelui program vom face progrese și pe această temă. Da, Mulțumesc, Evelyn Gephardt. Mulțumesc. Domnule Dali, sunteți responsabili și pentru produse și servicii. În acest context, există o legătură între chestiuni sociale, protecția consumatorilor, este foarte importantă. În Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor ne facem griji pentru că dumneavoastră sunteți uh, comisarul desemnat. Nu de aceea ne facem noi griji, ci din cauza faptului că este o foarte mare fragmentare. Uh, doamna Reding, domnul, doamna Cross, domnul Barnier, domnul Tajani, domnul Șemeta, uh, Uh, ca să-i enumăr doar pe câțiva, sunt toți responsabili în această politică, în, aceste, în acest domeniu și atunci ne întrebăm cum, poate să, uh, cum puteți să ajungeți la o coerență în aceste politici. Ați putea să ne spuneți cum v-ați organizat până acum în Comisia Europeană pentru a încerca să garantați coerența politicilor pentru protecția consumatorilor și cine este responsabil cu coordonarea activităților. I am the commissioner responsible for... Eu voi fi comisarul responsabil cu coordonarea tuturor subiectelor legate de sănătate. Și, deci, voi fi persoana care va trebui să se asigure că toate discuțiile din sânul Consiliului vor avea și această perspectivă a consumatorului și protecției acestuia. Da, dumneavoastră ați vorbit de fragmentare. E adevărat, pentru că tot ceea ce facem noi la comisie, toți comisarii se are până la urmă drept destinatar final consumatorul, cetățeanul și mă voi asigura să, de faptul că ne vom organiza în așa fel încât să asigurăm această coordonare, să avem informații care să ne vină și sugestii care să ne vină din partea consumatorilor și mă voi asigura de faptul că uh, consumatorul și părerea acestuia a fost luată în, uh, în seamă. Eu mă consider a fi un fel de paznic al intereselor consumatorului în sânul comisiei. Și E adevărat că ă, dacă ne gândim, spre exemplu, la portofoliul financiar și alte portofolii asemănătoare, precum cel al doamnei Reding, ă, acestea sunt portofolii foarte vizibile și ă, au o importanță deosebită pentru consumator, pentru că astfel ne asigurăm că uh, se va ține seama de opinia consumatorului în momentul în care se iau decizii, în momentul în care se inițiază noi legislații. De aceea, vom coordona punctele noastre de vedere. Acest lucru nu mă îngrijorează. Vom vedea cum anume concret ne vom organiza, însă ce pot să vă spun este că mă angajez deja la, ă, într-o, într anumită direcție și anume să avem această coordonare și vă pot promite că voi reveni în fața dumneavoastră în Parlament foarte des și veți vedea, veți avea ocazia să vedeți dacă îmi realizez munca așa cum trebuie, în mod uh, adecvat și dacă fac ceea ce trebuie să fie făcut. Mulțumesc, domnule Dali, mă bucur de ceea ce tocmai ați spus și eu sper ca lucrurile să stea așa. Dar vreau să vă mai întreb încă o dată, am convenit această coordonare cu domnul Barozo acum două zile când am avut audirea doamnei Reding, dânsa a spus uh, noi, de fapt, am avut impresia că dânsa a pornit de la premisa că dânsa coordonează această uh, activitate de concertare și uh, eu cred că dumneavoastră sunteți persoana respectivă pentru că dumneavoastră sunteți responsabili cu protecția consumatorilor și atunci ea este în mâini bune. Ce pot să vă spun este că am avut deja aceste discuții cu domnul Barroso uh, în momentul în care dumnealui mi-a explicat care va fi exact portofoliul meu. Deci sunt sigur că nu vor fi probleme. Mulțumesc, Kurt Lechner. Äh, Domnule comisar desemnat, uh, se, s-au vorbit foarte mult în ceea ce privește protecția consumatorului despre controlul uh, despre controlul acestei aplicării acestei legislații și la nivel național. Întrebarea este, ce rol are concurența aici în politica pentru protecția consumatorilor? și, de asemenea, am discutat deja un pic despre uh, această intenție de a informa cetățeanul, nu de a-i spune ce să facă, ci de a-l informa astfel încât să se orienteze după calitatea produsului atunci când face o alegere. Dar, de asemenea, există foarte multe uh, tradiții diferite. Uh, acesta este o chestiune de subsidiaritate. Întrebarea este în ce măsură uh, puteți să aveți o uh, perspectivă de ansamblu a costurilor și, în ceea ce privește protecția consumatorilor, pentru că consumatorul nu primește această protecție gratuit, ci trebuie cumva, prin niște mijloace indirecte, să o plătească. When one talks about competition, as you have... În momentul în care vorbim despre de competitivitate, bineînțeles ne putem referi și la prețuri. Ceea ce noi ne dorim este să întărim calitatea. Vom face în așa fel încât tot ceea ce este pus pe piața noastră să fie produse de calitate. Și odată ce reușim să neutralizăm acest aspect al calității, atunci vom fi siguri că tot ceea ce vom cumpăra de pe piața noastră internă va, vor fi produse de calitate, sigure, fără probleme. Și cred că astfel cetățenii vor înțelege importanța calității. Bineînțeles, există o calitate minimă și există și calitate extrem de ridicată. Însă, în final, consumatorul este cel care alege ce anume dorește să cumpere. Cred că asta este și toată frumusețea pieței interne, și anume faptul că consumatorul este cel care va dispune de un evantai de produse de produse cu calități diferite, cu prețuri diferite și va putea să facă o alegere. Nu există întrebări suplimentare, mulțumesc. Atunci trecem la a treia rundă de întrebări și începem cu doamna Radvile Morcunaite. Eh, Gerbiamasis paskirtasis komisarė, mano klausimas. Mulțumesc. Domnule comisar desemnat, întrebarea mea se referă la directiva privind drepturile pacienților și eh, mobilitatea pacienților la nivel transfrontalier. Cred că este o problemă foarte importantă aceasta. Directiva va fi un act normativ de mare folos pentru Uniunea Europeană, fiindcă unul dintre drepturile consumatorilor trebuie să fie acela de a avea acces la servicii de bună calitate. Directiva ar putea să constituie un bun exemplu pentru cetățenii Uniunii Europene despre modul în care influențează instituțiile Uniunii Europene viața lor de zi cu zi și v-aș încuraja să fiți mai activ în căutarea unei poziții comune între statele membre și asta împreună cu Parlamentul European. Parlamentul European a depus eforturi semnificative pentru această directivă. Și am transmis un mesaj semnificativ politic cu privire la importanța ei. Și aș dori să-i mulțumesc colegei care a fost extrem de activă în acest domeniu. Doamna Grostet, de aceea aș dori să vă întreb care vor fi angaja angajamentele dumneavoastră concrete în acest domeniu. Domnul comisar desemnat, și eu cred că acest dosar trebuie să înregistreze progrese și știm cu toții dezbaterile din Consiliu, știm că acolo au existat probleme. Și noi am făcut o mulțime de eforturi pentru a ne asigura că proiectul acesta european devine realitate. Și voi face la rândul meu eforturi și în continuare pentru ca să existe o politică eficientă în avantajul pacienților privind drepturile acestora. Înțeleg că președinția spaniolă s-a angajat să colaboreze pe această temă în mod semnificativ în următorul uh, uh, semestru, iar primele măsuri pe care le-aș uh, adopta dacă aș fi confirmat ar consta în a avea o reuniune cu ministrul sănătății din Spania, pentru a încerca să găsim o soluție la, pentru a se ajunge la o înțelegere. Și eu îmi voi aduce contribuția la acest dosar și mă voi strădui ca lucrurile să progreseze într-un ritm mai rapid. Vă mulțumesc pentru acest răspuns și sper ca problema să se rezolve cât mai rapid. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul Glenis Wilmot. Domnule comisar desemnat, salut faptul că responsabilitatea pentru produsele farmaceutice a fost, a fost mutată de la DG Întreprindere la DG Sanco. Este foarte important ca perspectiva sanitară să fie cea de bază în această politică farmaceutică. Cum vă veți asigura că industria farmaceutică dezvoltă niște produse medicale sigure care să trateze uh, bolile care pun în pericol viața cetățenilor și cum veți, vă veți asigura că aceste uh, medicamente sunt accesibile tuturor cetățenilor europeni la un preț rezonabil? Cred că ați uh, menționat trei chestiuni importante ca medicamentele să existe, să fie la dispoziția cetățenilor, ele să fie accesibile și să fie accesibile la un preț rezonabil. Cum vom face acest lucru? Dat fiind că am în portofoliul meu politica farmacologică, voi putea să abordez tocmai aceste chestiuni care sunt uh, de primă importanță pentru noi. Dorim să uh, nu mai avem aceste inegalități pe piață. Dorim ca toată lumea să aibă acces la medicamente de bună calitate și de aceea este foarte important ca noi și industria farmace- farmaceutică să discutăm, să avem un dialog pentru a găsi o modalitate de a obține aceste rezultate. Nu are nimeni o baghetă magică. Suntem cu toții în politică și știm că astfel de înțelegeri nu uh, um, apar peste noapte și e nevoie de um, construirea unui dialog în care fiecare să înțeleagă că uh, fiecare parte are de câștigat dintr-o înțelegere. Atingerea acestor obiective este uh, importantă nu doar pentru noi, dar ea este benefică și pentru industria farmaceutică. Și dacă reușim să obținem aceste lucruri, atunci vom avea o situație mult mai bună pentru cetățeni. Mulțumesc! Dată fiind, dat fiind lobby-ul, lobby-ul uh, intens pe care industria farmaceutică îl exercită, cum vă veți asigura că interesele consumatorilor și ale pacienților sunt uh, cele care domină? În primul rând, mă bazez pe dumneavoastră, pe eurodeputați pentru a ne asigura că presiunile de lobby uh, nu vor fi cele care vor domina, ci perspectiva pacienților, dorințele cetățenilor europeni. Și atunci când spun că mă voi angaja într-un dialog cu dumneavoastră, mă gândesc, am convingerea fermă că dumneavoastră îmi veți transmite tocmai reacțiile din partea cetățenilor europeni, nu din partea industriei farmaceutice, pentru că marile companii pot vorbi eh, singure, nu se pot reprezenta singure, n-au nevoie de nimeni să le reprezinte. În acest context, dumneavoastră reprezentați cetățenii, oamenii. Și în momentul în care discutăm și luăm decizii, mă voi axa pe această contribuție a dumneavoastră. De asemenea, organizațiile pacienților uh, trebuie să fie ascultate. Mulțumesc. Următoarea întrebare din Malta, Luis Crec. Mr. Dali. Domnule Dali, în unul dintre răspunsurile dumneavoastră privind mecanismul de soluționare a litigiilor, de despăgubire, v-ați referit la o situație care creează dificultăți într-o mulțime de state membre. Și, ca exemplu, ceea ce s-a întâmplat în Malta cu privire la TVA-ul pentru înregistrarea automobilelor. Am impresia astăzi că dumneavoastră sunteți pentru adoptarea și punerea în aplicare de către, de la, la nivelul Uniunii, European, Uniunii Europene a unor legi privind despăgubirea în justiție. Care sunt măsurile pe care vreți să le luați pentru a permite acest lucru, țineți seama în special că subiectul acesta se află printre prioritățile Uniunii Europene de foarte mulți ani. Eu sunt pentru înregistrarea unor progrese în ceea ce privește eh, despăgubirile colective în justiție. Cred că trebuie să facem presiuni ca asta să se întâmple. Sanco, Digi Sanco, a lucrat din greu în dosarul acesta și, de-al pot să vă spun că au finalizat deja o evaluare de impact privind propunerile pe care le înaintează și pe care le-au adus în atenția Comitetului de Revizuire a, uh, de analiză a evaluării de impact. Prin urmare, cred că există voință, dar nu numai voință, chiar există eforturi în direcția obținerii unor astfel de soluții. O altă problemă care ține de despăgubirile, de procedura privind despăgubirile colective în justiție pentru uh, consumatori ține și de portofoliul uh, concurenței. Și cred că trebuie să dăm dovadă de multă prudență. Să nu fim nici uh, așa exagerați uh, în uh, abordarea acestor două acte normative. Cred că trebuie să ne asigurăm, să asigurăm o coordonare a acțiunilor noastre și sunt convins că și doamna Reding se va implica în uh, această chestiune pentru a permite o legiferare optimă și pentru ca să se înregistreze progrese. Cred însă de asemenea și faptul că Aici intră în discuție legislația privind uh, protejarea consumatorilor și legislația privind comerțul echitabil. Cred că sunt uh, concepte diferite. Acestea trebuie făcută distinția și avem nevoie de o abordare cu două uh, în, în doi timpi cumva, pe, cu accentul pe două, pe cele două elemente. Domnule, Ați spus că pentru responsabilizarea cetățenilor, ei trebuie să dispună de o informare mai cuprinzătoare și suntem de acord. Puteți să ne spuneți care sunt inițiativele pe care vi le propuneți pentru a asigura informarea adecvată a uh, cetățenilor, o informare care să nu-i inducă în eroare și care să nu constituie publicitate. De asemenea, am ascultat cu atenție ce spuneați legat de protejarea consumatorilor și în special a celor mai vulnerabili, și anume faptul că, și faptul că acest element va sta la baza politicilor dumneavoastră. În ce mod vă veți implica în calitate de uh, comisar pentru ca aceste modificări să devină realitate? Ce pot să vă spun este că noi depunem eforturi Comisia depune eforturi foarte însemnate în prezent pentru a se asigura că toți consumatorii dispun de informații și informații corecte. De exemplu, în ceea ce privește uh, cererea de despăgubiri, trebuie să, sau de plângeri legate de produsele de sănătate, uh, Trebuie să ne asigurăm că orice produs, orice serviciu de sănătate este bun pentru sănătate. De curând am văzut că pe un uh, o pachet de zahăr era, scria că uh, dacă consum produsul respectiv, pierzi în greutate. Nu, trebuie să fim atenți. Noi analizăm toate aceste lucruri și vrem să ne asigurăm că informațiile oferite consumatorilor sunt corecte și a parcurge tot acest proces ia ceva timp, poate mai mult decât uh, ne-am fi așteptat. Doamna Roitova. Mulțumesc, doamna Roitova. Dobrý den, pane Dali, vítám vás mezi námi. Tady jsem. <laughs> Moje otázka... Bună ziua, domnule Dali, iată aici sunt în sală. Eu aș avea o întrebare referitoare la protejarea copiilor împotriva anumitor produse care au pur și simplu au invadat piața Uniunii Europene. Uh, ar trebui să avem niște standarde de clare în ceea ce privește criteriile pentru a importa anumite produse din Asia. Există standarde pentru obligatorii pentru pentru castraveți și curbura castraveților. Însă, sunteți gata, domnule președinte, să introduceți o anumită legislație referitoare la standarde minime în ceea ce privește încălțămintea de sport și alte produse de calitate scăzută care riscă să pună în pericol creșterea osoasă a copiilor. Cum anume veți proteja copiii în această lume globalizată? Domnul comisar. Una dintre părțile slabe una dintre uh, categoriile sociale cele mai vulnerabile în Uniunea Europeană o reprezintă copiii și trebuie să-i protejăm. Trebuie să facem în așa fel încât aceștia să nu fie exploatați să nu li se propună produse care sclipesc, dar care sunt înșelătoare. Noi avem standarde în Europa. Și din informațiile pe care le dețin este că standardele pe care noi le avem în Uniunea Europeană se aplică și produselor importate din țări terțe. Deci, cu aceste standarde, suntem siguri că a, le aplicăm și produselor provenind din import. Dacă, spre exemplu, în ceea ce privește încălțămintea copiilor, în ceea ce privește jucăriile, uh, subiecte pe care le discutăm acum, există probleme, atunci voi propune niște standarde, niște criterii minime care să fie respectate și mă voi asigura de faptul că suntem protejați, că putem propune Uh, copiilor uh, protecția necesară. Eh, děkuji, pane komisaři. My máme standardy pro hračky, ale Mulțumesc, domnule comisar. Avem standardele care se aplică jucăriilor, însă nu se aplică încălțăminte pentru copii și cred că dumneavoastră ne veți putea ajuta în acest sens. Fără nicio îndoială voi face acest lucru, voi colabora cu dumneavoastră pe acest subiect pentru a ne asigura uh, că produsele care sunt uh, puse în vânzare pentru copiii noștri sunt produse de calitate și sigure. Este foarte clar acest lucru și este salutar. Telmandu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Dali, noi, noi politicienii câteodată reacționăm uh, exagerat când vrem să protejăm consumatorii, ceea ce duce uneori la o supralegiferare și la o sarcină administrativă mult prea grea pentru cetățeni, pentru companii. Președintele Barroso a spus că dorește să scadă această sarcină cu aproximativ 25%. Eu, de exemplu, uh, ca și consumator, um, prefer să caut pe internet uh, trăsăturile um, produselor. De exemplu, dacă ne referim la sticlele de apă. Dacă vă uitați pe etichetă, sunt atâtea informații pe care cei mai mulți consumatori nu le citesc pentru că nu interesează. Comisia trebuie să definească în mod clar uh, ceea ce este necesar să apară. Eu cred că o supralegiferare și uh, mult prea multe cerințe privind etichetarea sunt uh, contraproductive. Ați putea să ne spuneți uh, în ce măsură reușiți, veți reuși să uh, reduceți această sarcină cu 25% și cine va uh, controla, va monitoriza acest lucru în ceea ce privește etichetarea produselor în favoarea consumatorilor și a companiilor? Vom lua în considerare toate modalitățile prin care putem să oferim informații cetățenilor, uh, cumpărătorilor, dar numai atunci când ne asigurăm că ei au nevoie de aceste informații pentru a cumpăra produsele. Acesta este principiul pe baza căruia trebuie să acționăm. Uh, dumneavoastră ați menționat această greșeală de a intra în prea multe informații. Eu uh, sunt, uh, nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că gândiți-vă câți oameni nu au acces la internet, câți oameni nu pot să intre pe internet și să afle informații detaliate, câți oameni știu engleză, care este limba de bază în care sunt publicate majoritatea materialelor informative pe internet. Așadar, dacă spui pur și simplu, haide să punem informațiile detaliate pe internet și cine dorește să vadă informațiile le caută, cine nu, nu, nu cred că este o abordare corectă pentru consumator. Uh, și cred că scurt circuitează responsabilitatea noastră față de consumator. Trebuie să acționăm având în vedere faptul că e necesară informarea consumatorilor. Haideți să informăm. Eu, atunci când uh, fac cumpărături, și să știți că fac cumpărături câteodată, eu vreau informații. Când aleg un produs, mă uit la etichetă, mă uit la ingrediente, la uh, acest produs și apoi decid dacă îl cumpăr sau nu aceste informații ar trebui să fie accesibile tuturor consumatorilor în toată Uniunea Europeană. Așadar, domnule, eu nu cred că uh, putem să facem uh, uh, astfel de decizii. Nu cred că e ok ca un consumator să vadă un produs, să se gândească, bine, îl cumpăr și văd eu mai încolo pe internet ce conține sau nu îl cumpăr și văd, mă interesează apoi pe internet. Nu cred că e o modalitate bună deloc pentru consumatori. Foarte multe reacții credeam că uh, trăim totuși într-o societate modernă, dar nu contează. Ați menționat uh, dorința de a avea o mai mare prevenire, mai multe informații pentru copii. Există un uh, institut virtual de informații unde se pot face doctorate cu privire la uh, informarea uh, alimentară și dorim să creăm niște lecții pentru copiii din școlile primare, astfel încât să uh, îi putem informa și copiii, având informațiile necesare, uh, pot câteodată să-și reeduce părinții cu privire la uh, obiceiurile lor alimentare. Ceea ce poate să creeze uh, ceea ce poate să creeze uh, costuri uh, foarte bune. Sunteți uh, dispus să susțineți această universitate? Să-mi spuneți, vă rog, cum i-ați spus universității? Întreabă comisarul de semnat. Sunteți dispus să să uh, susțineți astfel de uh, cursuri de gătit pentru copii? Eh? A kitchen university. Kids, kids, children. Uh, universități, cursuri pentru copii, spune vorbitorul. Cursuri de gătit pentru copii. Okay. Um, uh, well, thank you very much. It's a grand idea, I think. Oh, cred că este o idee absolut extraordinară. Cred, și mă refer aici mai ales la țara mea, cred că, văzând uh, curriculumul școlilor noastre, chiar și la nivelul primar, să știți că există cursuri în care copiii sunt învățați despre uh, gătit, uh, despre alimente. Um, este o chestiune importantă, după cum am spus, și am să utilizez această întrebare pentru a reveni la ce am spus mai devreme. Am discutat acest lucru cu doamna Vasiliu voi colabora cu dânsa pentru a ne asigura că educarea, competențele necesare pentru viață vor fi promovate în școlile noastre cât de mult posibil. Mulțumesc. Întrebarea următoare vine de la Comisia Agri, de la doamna Elisabeth Iegle. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, întrebarea mea se referă la uh, standardele europene privind siguranța alimentară și protecția consumatorului. Am discutat foarte mult despre ele, pe de o parte. Pe de altă parte, am vorbit și despre importuri. Spuneți că protecția animalelor trebuie să fie acordată tuturor animalelor și aici vă susțin întru totul. Și pentru noi este important uh, atunci când vorbim despre clonarea animalelor și, animalelor și despre patentarea acestei uh, metodologii, despre brevetare, trebuie să fiți foarte atenți și să veniți cu niște propuneri uh, concrete. Sunteți pregătiți atunci când pregătit să aplicăm standardele noastre europene înalte și atunci când este vorba despre importuri din țările terțe. Mulțumesc! As I said before, I believe that cloning deserves... Așa cum spuneam, cred că problema clonării trebuie avută în vedere ca o problemă distinctă și trebuie să ne concentrăm pe ea și nu să o punem doar așa, în, să o includem într-o, ca o parte a unei directive și așa mai departe, unei alte directive. De aceea aș vrea să afirm și asta după ce am discutat și cu serviciile din subordinea mea, nu inventez toate aceste idei. Uh, vom, vom uh, veni cu un raport pe această temă a clonării în termen de un an și atunci vom avea cu toții posibilitatea de a analiza toate detaliile și implicațiile din jurul acestei pro probleme. Apreciez în prezent raportul Comisiei pentru Etică și știu că și EFSA spune că problema bunăstării animalelor reprezintă o chestiune problematică dacă ne gândim la aspectele legate de clonare. Și și pentru noi e o problemă importantă, o avem în vedere și sigur că trebuie să ne concentrăm pe tema aceasta cu toții și să luăm apoi deciziile care se impun. Mulțumesc. Următoarea întrebare de la Comisia Agri, doamna Garcia Perez. Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul uh, legislației referitoare la sănătatea animală și vegetală, s-a vorbit și despre OMG-uri, s-a stabilit îndeplinirea obligatorie a unor standarde care să fie superioare uh, celor stabilite în normele internaționale. Și care nu sunt utilizate de competitorii noștri. Și acest lucru, bineînțeles, afectează competitivitatea producției noastre agricole și trebuie să respectăm regulile uh, stabilite de către organismele internaționale în materie de comerț internațional. Și atunci, după părerea dumneavoastră, oare uh, producătorii agricoli din Europa nu vor pierde din competitivitate? was on your left. If you look left, you see her. Yeah. Următoarea se găsește în partea stângă, asta îi spune domnul președinte. Are cuvântul domnul comisar. Nu cred că standardele noastre ar trebui să afecteze competitivitatea. Cred că standardele noastre trebuie să se bazeze pe baze științifice și să garanteze siguranța cetățenilor și a alimentației. Și asta indiferent de ceea ce fac competitorii noștri. Lucrul cel mai important este ca nu cumva atunci competitorii noștri să aibă un avantaj față de piața noastră, pentru că ne-ar uh, exporta anumite produse realizate cu uh, criterii și standarde mai scăzute. Deci este foarte important să ne asigurăm de faptul că tot ceea ce se importă a fost fabricat și produs în funcție de aceleași criterii și standarde ca cele care se aplică în Uniunea Europeană și standardele aplicabile trebuie să fie cele ale Uniunii Europene și ele sunt stabilite pe baza uh, expertizei din partea oamenilor de știință. Doar astfel vom proteja consumatorul. Mulțumesc! Trecem acum la cea de-a patra rundă de întrebări. Domnul Micolacici. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru răspunsurile informate și clare pe care ni le-ați oferit până acum. În calitate de raportor pentru directiva privind uh, uh organele umane pentru transplant, sper că președinția, sub președinție spaniolă se va ajunge la un acord uh, adoptat la prima lectură. Asta e speranța noastră, cel puțin în special pentru că Uniunea Europeană are nevoie de acest act normativ și eu și majoritatea raportorilor din umbră susținem principiile definite în articolul 13 privind donarea, uh, donarea voluntară și uh, nu contra cost. Pentru a uh, împiedica traficul de ființe, de uh, organe mm, umane și foloasele financiare necuvenite de pe urma acestora, aș dori să vă întreb dacă sunteți în favoarea acestui principiu al uh, donării uh, voluntare și uh, nu contracost a organelor, împreună cu Consiliul. Domnul comisar desemnat, nu cred că principiul acesta poate fi pus sub semnul întrebării. Pot să vă spun că susțin întru totul donările sunt întru totul uh, susțin, uh, în favoarea acestui principiu al donărilor voluntare și uh, nu contra cost, neplătite. Pentru... E, e foarte bine că vă propuneți să existe un, o abordare comună, armonioasă în toate aspectele legate de serviciile de sănătate. Aș dori să știu dacă sunteți în favoarea susținerii acestei abordări armonioase și în alte directive, în alte acte normative, de exemplu, în directiva privind vânzarea de țesuturi, privind celulele și țesuturile din 2004. Pot să vă spun doar că voi fi extrem de atent și receptiv la toate sugestiile care îmi vor parveni din partea experților, cum sunteți și dumneavoastră, pentru a vedea că or, pentru, a vedea, pentru a face tot ce se poate face pentru punerea în aplicare a acestor principii. Trebuie însă să fim coerenți până la urmă și acesta este un termen fundamental uh, pentru politicile noastre. Uh, Coerența este extrem de importantă și trebuie să ne asigurăm că suntem la nivel orizontal coerenți în susținerea principiilor pe care le promovăm. Însă am ascultat cu mult interes sfatul dumneavoastră. Mulțumesc. Și acum din partea neafiliaților, se pare că nu dorește să intervină nimeni, atunci dau cuvântul domnului Snellhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi exprim mulțumirea în ceea ce privește declarațiile dumneavoastră referitoare la animalele clonate, însă aș vrea să examinați în mod serios dosarul acesta, în așa fel încât să nu devină doar un raport care nu propune nimic. Din în 2010 din 2010 știm că în Uniunea Europeană vom avea un nou regulament referitor la igienă. Mai avem și anumite regulamente tranzitorii și astfel ne vom asigura că tr- tranziția se va face fără probleme. Însă, trebuie să prelungim anumite uh, termene tranzitorii și cred eu până în 2013. Mă întreb dacă sunteți de acord, plecând de la aceste termene Uh, care ar putea fi prelungite până în 2013, dacă sunteți gata să discutați cu Parlamentul despre modificările necesare pentru acest regulament. O a doua întrebare, domnule Dali, aș dori să știu cum anume vom elimina lacunele care încă mai subzistă în ceea ce privește medicamentele veterinare. Uh, încă am, avem un dosar în curs și poate că am reușit deja să rezolvăm această problemă. Dumneavoastră aveți vreo soluție pentru acest dosar? What we will be doing on animal cloning, as I have said, is... După cum v-am spus, ce vom face noi în privința clonării animalelor va fi să ne focalizăm asupra acestei chestiuni din toate unghiurile posibile. Uh, este o chestiune care necesită colaborare orizontală cu alte direcții generale și cu alți comisari, pentru că trebuie să prezentăm în cele din urmă o abordare de ansamblu și apoi să elaborăm și să venim cu un document pe baza căruia să discutăm. Vă spun încă o dată, nu cred că vom putea să luăm decizii. Nu vom lua decizii înainte să venim și să discutăm cu dumneavoastră. Unul dintre principiile la care voi încerca să ader, dacă mă veți confirma în funcția de comisar, este să implic Parlamentul în procesul decizional cât mai timpuriu posibil în decursul acestui proces. Aș prefera să, uh, să petrec mai mult timp discutând politicile cu dumneavoastră înainte, decât să irosesc timp să ne certăm apoi în ceea ce privește politicile. Așadar, uh, data fiind substanța acestor, uh, conținutul acestor documente, uh, Cred că este foarte important să le discutăm. Cred că putem să fim flexibili în pozițiile pe care am putea să le luăm în ceea ce privește pozițiile fiecăruia dintre participanții la dialog și să reușim să ajungem la un acord. În ceea ce privește medicamentele, uh, produsele veterinare, cred că trebuie să fim foarte precauți, nu am mult timp. Am menționat doar rezistența antimicrobiană Uh, care este o problemă în momentul de față și de aceea trebuie să fim foarte precauți ca standardele privind reziduurile de uh, produse veterinare uh, să fie foarte bine puse în aplicare și monitorizate. Mulțumesc, domnule Dali. Vreau să mai repet o dată cea de-a doua întrebare, uh, regulamentul privind igiena avem acum uh, o extindere până în 2013, niște dispoziții tranzitorii și eu cred că acest lucru nu ne duce la nicio soluție. Și aș vrea să vă rog să vedeți împreună cu noi dacă reușim să facem o modificare a acestui regulament, mai ales în niște puncte importante. Uh, noi am încercat acest lucru, Comisia la, uh, ne-a refuzat această inițiativă, dar eu cred că este important. Vă rog să luați poziție. Nu știu exact dacă vorbiți despre testarea uh, pe animale sau nu mă refer la regulamentul privind igiena din 2006. Regulamentul privind igiena. Cu privire la acest uh, document legislativ trebuie să vă spun foarte sincer că va trebui să mă informez mai bine înainte să vă pot da o întrebare de, o, un răspuns uh, de substanță. Mulțumesc, Ania Vers, Weiskerner. Mulțumesc, domnule Dali. Am o întrebare cu privire la politica de mediu. Scopul uh, protecției consumatorului este să avem un consumator informat. Uh, am auzit foarte multe rapoarte despre uh, niște produse alimentare contrafăcute uh, în care uh, apar pe etichetă tot felul de uh, ingrediente care nici măcar nu au fost utilizate, cum, e, cum a fost cazul brânzeturilor, de exemplu. Este foarte importantă legislația privind etichetarea aici pentru a proteja consumatorul de contrafaceri. Consumatorii trebuie să știe exact ce conțin alimentele pe care le consumă. Sunteți uh, pregătit să susțineți inițiativa noastră cu privire la uh, o mai bună etichetare împotriva contrafacerilor? Poziția mea cu privire la produsele contrafăcute, produsele care imită anumite produse, este că acestea reprezintă o fraudă și cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că Uh, consumatorii noștri nu sunt fraudați. Ei nu pot să cumpere ceva crezând că cumpără altceva. Cumpără ceva uh, crezând că este un aliment bun pentru ei și când colo alimentul respectiv poate să îi omoare. Așadar, răspunsul este da, voi, uh, voi încerca să iau acțiuni foarte rapide pentru a mă asigura că etichetarea în acest sector se face în mod corespunzător. Mulțumesc, a fost o declarație foarte clară. În acest context mai am o întrebare cu privire la pacienții informați. Ați vorbit deja despre acest subiect? Întrebarea mea este, veți susține propunerea de a crea o da- bază de date la nivel uh, european sau pagini de internet la nivel național în care să fie înscrise uh, informații cu privire la tratamentele pentru diferite boli, nu doar informații cu privire la medicamentele uh, care pot fi utilizate. Cred că sunt foarte multe informații pe internet, dar nu sunt bine uh, coordonate. Uh, dragă doamnă, cunoașteți regulile, știți că o întrebare suplimentară trebuie să se refere la prima întrebare, așadar o să trec la următorul vorbitor, doamna Schaldemose. Dali, ja synes jo, at øh, det du snakker om her i dag, alt sammen lyder... Domnule comisar, cred că subiectul acestor discuții ține de apărarea corectă a consumatorilor. Și aș vrea să vă întreb, puteți promite consumatorului european că în momentul în care veți veni cu un act normativ în ceea ce privește apărarea consumatorilor în Uniunea Europeană, nu vor exista categorii de consumatori europeni, europeni uitați? Ne luați în calcul de această legislație și că uh, legislația privind apărarea, protejarea consumatorilor se va aplica tuturor categoriilor de consumatori din Europa? sunteți în favoarea unei armonizări minime sau maxime în ceea ce privește protecția consumatorilor în Uniunea Europeană? Care este poziția dumneavoastră? Este o temă care ține de directiva privind drepturile consumatorilor și, din câte știu, aceasta a fost inclusă în portofoliul doamnei Reding pentru dezvoltare. Însă, în ceea ce privește armonizarea minimă sau maximă, cred că aici e o dezbatere întreagă de purtat. Părerea mea ar fi că trebuie să dăm dovadă de prudență în acest domeniu. Așa cum spuneam și mai devreme, și aici insist pe ideea coerenței, nu poți să spui una într-un domeniu și alta în alt domeniu, numai fiindcă așa îți convine. Trebuie să fim coerenți în uh, abordările noastre. Deci, dacă suntem de părere că pe piața internă anumite cerințe, în special cele legate de drepturile consumatorilor, sunt importante pentru piața internă, atunci trebuie să facem astfel încât să armonizăm piața internă în măsura posibilului. Așa cum spuneam, problema standardelor nu este... O, nu poate face obiectul negocierilor, după părerea mea. Nu se poate pune problema unor negocieri. Eu dau asta, tu îmi dai asta. Problema aici este care este nivelul corect de uh, standardizare a oricărui lucru și în, pentru a răspunde așteptărilor consumatorilor, indiferent dacă e vorba de consumatori din Bulgaria sau din Finlanda. Deci, care este nivelul corect de protecție pe care trebuie să-l acordăm consumatorilor? Ascult cu mult interes și sunt receptiv la a, tot ce presupune acest concept. Când vorbim despre drepturi dobândite, de exemplu, știu că în prezent organizațiile pentru protecția consumatorilor se ocupă de genul acesta de probleme, însă obținerea de drepturi reprezintă un uh, proces democratic în orice țară. Există însă și foarte multe avantaje pe care le poți obține pe, de pe urma pieței unice. Trebuie să cântărești bine cele două elemente și cred că problema aceasta trebuie să fie pe Uh, în, în, centrul, discursul, în centrul discuțiilor. meget klogere på det her. Mit spørgsmål gik faktisk ikke på forbrugerrettighedsdirektivet. Da, aș dori să obțin mai multe informații. Nu este vorba de directiva privind protecția consumatorilor, ci de legislația pe care vă propuneți să o înaintați în acest domeniu doriți să înaintați propuneri care să meargă mai degrabă în direcția armonizării minime sau armonizării maxime. Însă din răspunsul dumneavoastră înțeleg că vor exista, din păcate, consumatori europeni care nu se vor putea bucura de drepturile deja dobândite de ei în țara lor. Dacă va trebui să iau decizii cu privire la acte normative care vor afecta piața internă, cu privire la teme importante pentru piața consumatorilor, atunci voi pune accentul pe avantajele pieței interne, fiindcă eu cred că ea ă, este în avantajul și al consumatorilor pe termen lung. Dacă e nevoie de armonizare, atunci voi hotărâ, voi lua decizii în favoarea armonizării. Și cred că Până la urmă, acestea sunt și neajunsurile cu care noi, politicienii, trebuie să ne confruntăm din când în când. Vorbim aici de o comunitate cu o mare diversitate, care s-a dezvoltat uh, uh, de-a lungul uh, vremii și cu politici diferite de la o țară la alta și trebuie să vedem unde putem să facem compromisuri pentru ca să se ajungă la soluții care să fie în avantajul tuturor în adevăratul sens al cuvântului. Dacă noi credem că piața internă este bună, atunci anumite drepturi pot fi pierdute de către unii, dar pot avea, aceleași persoane pot avea acces la multe alte produse care nu le erau accesibile până în momentul respectiv, care în prezent nu le sunt accesibile și la prețuri la care în prezent nu le sunt accesibile. Deci nu e problema că dau una și obțin alta. Excellent. Recomandă domnul James Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul da... Domnule Daly. Noi avem standardele de bunăstare cele mai înalte din Uniunea Europeană și cum anume ne vom asigura de faptul că importul de alimente dinspre, uh, înspre Uniunea Europeană um, va beneficia de aceleași standarde și criterii. Oare vom reuși să garantăm acest lucru consumatorilor? Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră cu privire la introducerea OMG-urilor uh, și a acestor licențe de cultivare în uh, Uniunea Europeană. Eu sunt îngrijorat în ceea ce privește importurile de carne dinspre Brazilia, care carne nu respectă aceleași criterii pe care le respectă producătorii din Uniunea Europeană. Oare nu credeți că ar trebui să îmbunătățim controlele necesare pentru a evita răspândirea unor boli, uh, pentru a evita punerea în, sub semnul întrebării a unei industrii care este deosebit de înfloritoare în Marea Britanie? domnul comisar. Am doar două minute. Voi repeta ceea ce am spus deja. Principiul de bază este că produsele alimentare care vin din afară în Uniunea Europeană, indiferent că e vorba de carne din Brazilia sau alte produse, trebuie să respecte aceleași criterii și standarde ca cele în vigoare în Uniunea Europeană. Nu voi accepta, repet, nu voi accepta ca orice produs alimentar, indiferent de proveniența acestuia și care ajunge pe piața europeană, să fie de o calitate inferioară sau să nu întrunească standardele de calitate pe care noi le-am stabilit pentru producătorii noștri. Acesta este un principiu de bază. Și știu că ceea ce se întâmplă uh, în momentul în care vorbim, spre exemplu, de carnea de vacă importată din Brazilia. FAO a certificat locurile exact de unde se poate exporta carne din Brazilia către uh, Uniunea Europeană. Și acele ferme sunt uh, a obținut o autorizație pentru că întrunesc uh, criteriile și standardele europene de producție. Iată care este problema. După cum bine știți, aceste uh, certificate, aceste autorizații au uh, devenit operaționale recent. Și este clar că uh, a durat ceva vreme până când acestea au putut fi uh, puse în aplicare. Însă, acum, directiva uh, referitoare la acest subiect este implementată. Dacă vedem uh, eventuale evoluții ulterioare, atunci vom avea posibilitatea să analizăm consecințele. Însă, poziția actuală este că directiva noastră se implementează și uh, vom organiza politica noastră în funcție de această directivă. Martin Häusling. Mulțumesc, Martin Häusling. Domnule Dali, domnul Barroso a propus să, lase la latitudinea statelor membre deciziile privind uh, plantele, plantele modificate genetic. Și dumneavoastră susțineți această inițiativă cu toate că este foarte greu să uh, oprești contaminarea cu astfel de uh, polen de la astfel de culturi uh, în mod peste granițele între statele membre. Dorim cel mai, cele mai înalte standarde în ceea ce privește protecția semințelor. Ați putea să vă alăturați nouă și să faceți tot ce putem, să facem împreună tot ce putem pentru a avea o toleranță zero pentru uh, semințe impure. Again on this subject, um, uh... Revenim la ce subiect. Eu sunt implicat în aceste discuții și aceste dosare doar de câteva săptămâni. Uh, și sunt pregătit să aud multe puncte de vedere. Acestea nu sunt unitare, sunt păreri divergente, chiar și aici în Parlament există diverse păreri. Așadar, este un aspect care trebuie discutat foarte mult. Știu că dumneavoastră veți discuta despre organismele modificate genetic, voi uh, urmări cu atenție discuția dumneavoastră și voi dezbate cu dumneavoastră toate aspectele legate de uh, OMG-uri și sper că vom reuși să ajungem la niște decizii rapid. Dar repet ceea ce am spus mai devreme. Este un nivel de incertitudine care există în acest domeniu și care cred că nu face nimănui bine. Și cred că trebuie să ne mișcăm mai repede ca aceste dosare să înregistreze progrese rapide, să găsim niște soluții care să fie fezabile, care să fie sigure, pentru că în cele din urmă siguranța este cea care contează și să găsim niște soluții care să fie acceptabile pentru toată lumea. Mulțumesc! Ajungem la a cincea rundă de întrebări. Prima întrebare o pune Christopher Fielner. Mulțumesc, domnule Dali. Mă bucur să aud că doriți să le dați informa, uh, consumatorilor posibilitatea de a fi informați și de a alege și mă bucur că veți pune accentul și asupra informării ce, pacienților. Dacă veți face acest lucru, cred că trebuie să vă pregătiți. Veți avea mulți dușmani printre statele membre și cred că trebuie să fiți foarte ferm, mai ales în beneficiul pacienților care au boli cronice, care uh, au abilități reduse de a explora uh, chestiunile legate de tratament și care pot să fie o chestiune de viață și moarte pentru ei. Se fac propuneri de aproape 8 ani de zile în acest domeniu. Dumneavoastră ați spus că vreți să reevaluați acest pachet. Ce uh, spuneți atunci când vă referiți la o reevaluare. Ce doriți să modificați? Sunt de acord cu dumneavoastră că părțile mai puțin controversate ale parchetului nu trebuie să fie lăsate să stagneze până când se găsesc soluții cu privire la cele mai controversate. Dar vă rog să ne promiteți, aceasta nu poate fi o scuză pentru a nu oferi informații pacienților și pentru a prelungi lucrurile, a tergiversa lucrurile mai mult decât este necesar. Mulțumesc! Eu fac politică de mulți ani și am fost în situații în care am fost nevoit să iau decizii extrem de dificile și pentru mine personal și pentru țara mea. De exemplu, în domeniul impozitării, atunci când eram ministru de finanțe în Malta, de exemplu, de asemenea, când am hotărât să iau măsuri în domeniul liberalizării economiei, tot ministru de finanțe eram în Malta, așa că, din păcate, în astfel de situații, E firesc să îți faci dușmani. Face parte din fișa postului, așa încât nu o să mă sperii și nici nu o să mă descurajez. În fața acestui lucru, și voi face, în, voi face ceea ce cred eu că trebuie să uh, faci pentru interesul consumatorilor. Dintr-un motiv sau altul, toată lumea își face dușmani uh, în viață, însă în momentul în care știi că ai luat hotărârea corectă și că te îndrepți în direcția cea bună, atunci cred că trebuie să continui. În ce privește rezultatul evaluării propunerii privind informarea pacienților, nu știu care este rezultatul în momentul acesta. Va trebui să aștept întâi evaluarea pentru ca apoi să știu și care este rezultatul, așa că vă rog să aveți răbdare la oaltă cu mine. I am, I am, I am patient to a very large degree, but I would... Da, răbdare am eu, dar aș vrea să știu de ce s-a propus această evaluare, dacă ne puteți da mai multe decizii, eh, mai multe detalii, pentru că acum înțelegem cam care este raționamentul dumneavoastră. De, de asemenea, ne bucură foarte mult faptul că sunteți pregătiți să vă bateți pentru ideile dumneavoastră. Și în acest domeniu, care e foarte controversat, e foarte bine să vă bateți pentru, uh, pentru ideile acestea ca să nu ajungem la numitorul comun cel mai mic. Știu că sunt multe probleme controversate, dar sper că vă veți uh, ține pe poziții și vă veți bate pentru uh, interesele consumatorilor. Însă vă rog încă o dată să ne spuneți de ce a fost nevoie de această evaluare. Mulțumesc. Evaluarea sectorului. Trebuie să ne asigurăm că există o distinție foarte clară între informația oferită consumatorului și publicitate. E foarte important pentru că nu vrem să riscăm ca oamenii într-un moment în care sunt vulnerabili din cauza suferinței, de pe urma unei boli sau a unei afecțiuni, să fie obligați să achiziționeze un produs care nu le este de folos, care s-ar putea să fie periculos chiar pentru ei. E un lucru foarte important și de aceea insist pe această distinție foarte clară între informație și publicitate. Asta e una. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere care sunt informațiile de care au nevoie pacienții, ținând seama de perspectiva pacienților și de momentul în care au ei nevoie de informațiile respective. Eu unul trebuie să vă spun că mă tem să nu ajungem în situația în care lăsăm oamenii să ia o hotărâre cu privire la sănătatea lor proprie fără a se consulta cu experții, fără a solicita asistență de specialitate. Și asta e un pericol foarte mare și va trebui să discut în, aprof în profunzime cu dumneavoastră pentru a vedea unde trebuie uh, făcută demarcație. Are cuvântul doamna Edith Estrelia. Mulțumesc, domnule președinte. Com Tratatul de la Lisabona introduce sau prevede o posibilitate de acțiune în ceea ce privește anumite boli specifice. Aș dori să știu care vor fi bolile pe care le veți include în această listă pentru a vă concentra atenția asupra lor. Și aș mai dori de asemenea să vă întreb dacă uh, reumatismele vor face parte din această listă, din prioritățile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Din ceea ce am putut să analizez până în prezent este că ne vom concentra uh, nu pe boli specifice, ci pe, anumite, pe anumiți factori de sănătate. Și cred că este foarte important să ne asigurăm că încercăm să rezolvăm cauzele acestor boli. Eu nu sunt medic, și nu vreau să dau sfaturi aici, însă există anumiți factori care determină anumite boli și care cauzează anumite boli. Spre exemplu, obezitatea poate să ducă la cancer, poate să ducă la boli car- cardiovasculare și așa mai departe. Și atunci vom încerca să nu avem această abordare de, de a ne concentra pe boli specifice, pentru că asta ne-ar uh, îngusta oarecum privirea de ansamblu și rezultatul. Pe când dacă ne vom concentra pe acești factori de sănătate, de, factori determinanți, atunci cred că vom obține rezultate mai bune și uh, vom reuși să obținem standarde de sănătate mult mai ridicate și va fi și mai ușor, de, uh, mai ușor într-un anumit sens, de obținut. Pentru că e nevoie și de prevenire iar noi, uh, în calitate de comisie, împreună cu dumneavoastră, Parlamentul, sunt sigur că vom colabora și cu siguranță există mașa de manevră pentru a face mai mult în acest domeniu. Să încurajăm această luptă împotriva anumitor factori care cauzează bolile. Mulțumesc. Sigur că avem uh, astfel de programe cu privire la cancer și alte boli Haide, Ruile, are acum cuvântul. Mulțumesc. Domnule Dali, ați pus accentul pe aplicare și pe informarea cetățenului. Dar eu cred că și controlul și supravegherea pieței sunt importante. Multe state membre fac mult prea puțin și avem doar doi, două state membre care s-au declarat după acest pachet, s-au declarat uh, dis- dispuse să facă ceva. Ce veți face dumneavoastră concret pentru a vă asigura uh, că uh, există o protecție a consumatorului și în ceea ce privește uh, produsele contrafăcute, jucăriile și alte produse periculoase. Problema este și faptul că comisia este prea puțin transparentă. Noi nu știm exact care sunt organismele care oferă consultanță comisiei și aș dori să știu dacă sunteți pregătiți să publicați numele acestor persoane. Uh, problema este că în foarte multe comisii uh, de standardizare în care uh, există prea puține, prea puține reprezentare a um, prea puțin, o prea mică reprezentare a consumatorilor în aceste comisii de standardizare și aș vrea să știu dacă veți face ceva în acest sens. Sigur că mă voi ocupa de toate aceste chestiuni pentru a mă asigura că orice fel de um, uh, mecanism pe care îl utilizăm trebuie să ne asigurăm că aceste mecanisme funcționează bine. Fie că e vorba de comisii de standardizare, dacă există o parțialitate în aceste uh, comisii. Sigur că trebuie să aflăm acest lucru și să o corectăm, pentru că avem nevoie de comisii care să dea o consultanță obiectivă și imparțială. Același lucru în ceea ce privește transparența. Cred că Uniunea Europeană se bazează pe transparență. Acest principiu ar trebui să fie aplicat consecvent în orice facem. Sigur, cu oarecare rezerve. Poți să fii transparent, dar există cazuri în care trebuie să reții o oarecare confidențialitate în activitatea pe care o desfășori. În ceea ce privește supravegherea pieței, cred că ideea este aceea de a consolida, de a crea și consolida capacitatea statelor membre pentru a ne asigura că acestea uh, au standardele la nivelul la care îl cerem noi. Capacitatea în ceea ce privește volumul de resurse umane care se ocupă de acest lucru și, de asemenea, uh, capacitățile mecanice, tehnologice pe care le au statele membre și nivelul de pregătire al resurselor umane, al oamenilor care operează în acest domeniu. Acțiunea noastră ca și comisie nu va fi aceea de a prelua sarcina supravegherii, ci ne vom asigura că în toate statele membre există capacitate și ea este suficientă. Aș dori să insist uh, încă puțin în ceea ce privește comisiile de standardizare. Există foarte multe directive pe baza uh, noi abordări. Ultima directivă, ultima revizuire pe care am făcut-o a fost directiva privind jucăriile. Ce este interesant este că noi, ca și Parlament, aflăm uh, ceea ce se întâmplă după ce se adoptă aceste Uh, după ce se adoptă directivele, am avut uh, uh, această situație în ceea ce privește limitele poluării fonice. De asemenea, produsele aromatice, componentele aromatice din produse, este un alt caz. Noi am aflat mult prea târziu ceea ce se întâmplă. E nevoie de mai multă transparență și Parlamentul European trebuie să fie implicat mult mai puternic și nu slăbit prin noua abordare whenever a, a, a uh, action is taken, as for example with ori de câte ori se ia o măsură, cum ați dat dumneavoastră exemplu jucăriilor, trebuie stabilite niște standarde, în primul rând. Uh, sigur că ne adresăm EFSA pentru a stabili aceste standarde pentru noi. Și acum uh, fac un pic de publicitate. Avem nevoie de banii pentru ca EFSA să poată să răspunde la toate cerințele pe care li le formulăm. Este un lucru pe care nu putem să-l uităm. Toți avem nevoie de decizii rapide, dar de decizii luate în mod independent și bine fundamentate. Așadar, haideți să facem ceea ce spunem și să finanțăm aceste organisme în mod corespunzător, astfel încât acestea să poată să ne ofere ceea ce le cerem. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul McClacken. In the main... Yay! Here I Here Aici sunt, Spunea vorbitoarea. Întrebarea mea se referă la informație cu privire la alimente, care este în prezent uh, o temă de discuție. Cetățenii europeni găsesc deja pe pachetele de la produsele alimentare informațiile necesare pentru a face alegeri bine informate în momentul achiziționării produselor respective. Și atunci ă, se propune eliminarea ă, anumitor informații. Însă în ceea ce privește această etichetare, e important ca cetățenii să nu fie împovărați cu informații excesive, excesiv de detaliate pe teme care nu sunt de interes pentru ei. Cum veți asigura un echilibru între asigurarea funcționării corecte a pieței unice pentru consumatori uh, cu informații care uh, le sunt de folos și respectiv între elementul uh, informațiilor excesiv de detaliate care nu le sunt de folos? Domnul comisar desemnat, în ceea ce privește etichetarea produselor alimentare, Comisia nu cred eu că s-a îndreptat vreodată în direcția uh, interzicerii vreunui tip de aliment pe piață. Deci, consumatorul are toate posibilitățile de alegere. Consumatorii au de ales și uh, problema alegerii pentru consumatori se pune numai în momentul în care consumatorii vor informații și nu au de unde să le obțină. Trebuie, deci, să încurajăm consumatorii să solicite informațiile uh, de care au nevoie. În momentul în care consumatorul are nevoie, dorește informația respectivă, trebuie ca ea să, le, să îi stea la dispoziție. Acum, întrebarea este câtă informație e de folos? Prea multă, prea detaliată? Nu. Asta și spuneam mai devreme. Trebuie să dăm dovadă de inteligență când abordăm astfel de probleme. Însă nu putem să ne oprim Uh, la toate aceste elemente legate de unde și câtă informație trebuie să fie pusă la dispoziția consumatorilor. Trebuie să colaborăm cu consumatorii europeni pentru a ne asigura că toate informațiile care se află pe pachete le sunt accesibile, pot, pot fi înțelese de consumatori, info, consumatorii înțeleg ce înseamnă acestea. Aceasta este uh, misiunea noastră, prin urmare. Să uh, avem soluții inteligente pentru informațiile de pe etichetă, dar în același timp să, să ne asigurăm că consumatorii uh, găsesc pe etichetă informații ușor de înțeles pentru ei și care să le fie cu adevărat de folos. Și acum aș dori să mă refer la problema alcoolului și aș dori să știu cum uh, aveți în vedere să abordați această problemă. Trebuie să aveți în vedere și alte instrumente, cum ar fi campaniile de informare pentru consumatori, fără să existe o ex, un exces de reglementare privind ingredientele uh, din produsele uh, alcoolice pe care consumatorii nu le înțeleg. Și aș dori să ne spuneți cum veți aborda această problemă a chestiunilor, a produselor care conțin alcool. Pot să vă vorbesc din experiență personală. Eu am fost ministru de sănătate în Malta și deci făcea parte din portofoliul meu problema aceasta. Abuzul de alcool trebuie mai întâi să fie uh, uh, semnalat ca o problemă, în special prin campanii de informare. Trebuie însă să existe și anumite tipuri de controle pentru abuzul de alcool. De exemplu, testări pentru uh, șofatul sub influența alcoolului. Sigur că asta nu face parte din mandatul meu, din portofoliul meu, însă este un obiectiv pe care dacă dorim să-l atingem, vrem, trebuie să facem tot mai multe presiuni. Nu vrem să piedicăm oamenii să consume alcool, ci vrem să îi împiedicăm să facă abuz sunt uh, soluții care nu se pot soluționa numai prin uh, etichetare alcoolului. Trebuie să avem o uh, gândire novatoare și cât mai cuprinzătoare pe tema asta. Mulțumesc! La limită, întrebarea suplimentară, dar am aflat niște lucruri interesante despre alcool. alcool. Marit Paulsen are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Dali, dumneavoastră ați primit acest portofoliu din partea Comisiei și e vorba de un portofoliu care are influența cea mai directă asupra cetățenilor europeni. Eu aș vrea să mă refer la o problemă gravă și care se accentuează, și anume rezistența față de antibiotice. Astăzi există din ce în ce mai multe bacterii foarte periculoase care rezistă la antibiotice și e o problemă gravă. Bineînțeles, au fost evocate diferite medicamente, există studii care se fac în acest sens. Însă eu cred că nu știm întotdeauna dacă problema cumva se pune la nivelul antibioticilor, cum an, antibioticelor, cum anume acestea sunt prescrise, dacă se, se face acest lucru în mod corect. Apoi, bineînțeles, mai există și problema animalelor. Ar trebui să înțelegem că dacă animalele vor fi um, mai sănătoase și sănătatea umană va avea de beneficiat de pe urma acestui fapt. Domnul comisar. Sunt de acord cu dumneavoastră atât cu prezentarea inițială, cât și cu declarația dumneavoastră, și anume că avem nevoie de animale care să fie sănătoase, care să ne poată furniza o alimentație sănătoasă. Și acest lucru reprezintă o continuare a lucrurilor deja realizate, începute în trecut. Serviciile noastre au muncit din greu pentru a stabili un set corect, adecvat de criterii și standarde referitor la rezidurile uh, de medicamente în animale și pentru a organiza controlul uh, în acest domeniu. Deci, după cum vedeți, e un domeniu de activitate în care suntem deja activi și e un domeniu în care trebuie să înaintăm, să analizăm modul în care se prescriu medicamentele, antibioticele. E clar că e vorba de un, un domeniu în care nu pot să intru acum în detalii, în profunzime, însă e un domeniu pe care îl vom analiza și vom coordona acțiunea noastră împreună cu Comisarul pentru Agricultură Uh, în așa fel încât să putem combina eforturile noastre, pentru că aici intervine și aspectul de management. Cu aceasta trecem la ultima rundă de întrebări. Avem aici uh, uh pe doamna Marina Ianacudakis, experta ultima de la ECR. Directiva cu privire la servicii sanitare transfrontaliere vizează armonizarea legislației în acest sens. În Regatul Unit uh, a existat un caz în care un medic și-a înființat un cabinet acolo și nu vorbea cum trebuie limba engleză, ceea ce a dus la moartea unui pacient intenționează Comisia să se asigure că propunerile nu sunt doar eficiente din punct de vedere al costului, dar de asemenea că ele asigură cel mai, cel mai înalt nivel de siguranță a pacienților. I have to, uh, to see, in fact, Trebuie să analizez situația pentru a vedea dacă acest aspect se, nu cumva se leagă mai mult de portofoliul pieței interne în ceea ce privește acțiunile care trebuie întreprinse. Dacă vorbim despre profesionalism în domeniul sanitar, despre serviciile sanitare, acestea se înscriu în portofoliul meu și trebuie să am mare grijă și să colaborez cu ceilalți comisari uh, la nivel orizontal pentru a asigura siguranța pacienților. Să nu ne gândim doar la piață, la chestiunile, la principiile economice generale ale libere circulații, dar să ne gândim și la chestiunea mult mai importantă a standardelor necesare pentru siguranța pacienților. Mulțumesc. Acum Michel Rivazi. Mulțumesc, domnule președinte. Prima observație. Mă bucur de faptul că uh, medicamentele, iată, sunt din nou cuprinse în Direcția Generală a Sănătății și nu a Industriei, așa cum era cazul înainte. Aș dori, dacă îmi permiteți, să mă refer la această problemă a vaccinării împotriva gripei în Europa. Actualitatea demonstrează că în, în diferite țări a existat o risipă de bani din cauza unui virus care s-a dovedit a fi nu chiar atât de periculos. Un al doilea aspect. Au apărut foarte multe întrebări referitoare la conflictul de interese dintre instituțiile noastre europene, instituții internaționale și laboratoarele farmaceutice. Și atunci întrebarea mea este, cum putem să întărim obiectivitatea, independența instituțiilor noastre, spre exemplu Agenția Europeană pentru Medicamente, Centrul pentru Protecția și Controlul um, bolilor infecțioase, față de industria farmaceutică. Undoubtedly we have to work on it. We have to really assess. Domnul comisar, da, trebuie să ne consacrăm acestui aspect, trebuie să evaluăm care este situația în momentul de față, trebuie să examinăm care este acțiunea ce se impune, măsurile ce se impun și să observăm, să um, respectăm acele criterii de siguranță pe care trebuie să le oferim uh, pacienților. Trebuie să realizăm un echilibru, un echilibru între nevoia de a avea o industrie farmaceutică puternică și faptul că pacientul are nevoie de un serviciu uh, excelent, ireproșabil din partea uh, industriei farmaceutice. După cum v-am spus mai devreme, o industrie farmaceutică puternică este, în final, pe termen lung, în interesul pacienților. De aceea este foarte important să avem o privire de ansamblu echilibrată, fără excese asupra situației. Și interacțiunile în aceste domenii sunt foarte mari. Uh, bineînțeles, putem să ne punem întrebări cu privire la prioritățile industriei farmaceutice, cercetarea științifică sau alte aspecte. Noi nu vrem să le dictăm nimic, ci vom încerca să le explicăm care este punctul nostru de vedere, viziunea noastră Uh, și asta din punctul de vedere al pacientului, în interesul, în slujba pacientului. E doar un exemplu. Cu toate acestea, sunt convins că rămân foarte multe de făcut în domeniile pe care dumneavoastră tocmai le-ați menționat. Mulțumesc și acum urmează doamna Antonia Purvanova. Mr. Dali, uh, here. Mulțumesc, aici sunt, spune vorbitoarea. v-ați angajat cu tărie în uh, răspunsul dumneavoastră scris să, să dezvoltați practici de combatere a contrafacerii produselor farmaceutice. Am purtat o dezbatere foarte aprinsă în Parlamentul European pe marginea directivei privind medicamentele contrafăcute și considerăm că ea nu acoperă decât 1% din, practici, din practicile folosite în prezent. Ce vă propuneți să faceți pentru a aprofunda această combatere a uh, produselor contrafăcute, uh, mai ales ținând seama de vânzările pe internet ale acestor produse. Așa cum spuneam și în răspunsul scris la întrebările dumneavoastră, consider că uh, contrafacerea este un afront în fața consumatorului. Este de asemenea un pericol foarte mare în calea uh, inovării în Uniunea Europeană. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Nu e deloc ușor să iei măsuri, însă, în ceea ce privește segmentul acesta de produse. Pentru că să spunem că aspectele uh, din produsele din lumea concretă e mult mai, sunt, este, sunt mult mai ușor de monitorizat, însă cele din online mai greu. Însă trebuie să mă asigur că sancțiunile care se aplică uh, produselor vânzate, vân, vân, vândute în farmacie sunt aceleași care se vor aplica și uh, celor vândute pe internet, fiindcă foarte, în foarte mare măsură produsele contrafăcute sunt vândute pe internet. Toată lumea poate să-și creeze astăzi un site pe internet și poate să facă practic ce vrea cu site-ul acela de internet. Prin urmare, e foarte important să fim atenți. Știu că nu e deloc ușor, din multe puncte de vedere, nu e ușor, nu numai din punctul de vedere al cenzurării. Pentru că în momentul în care începi să intri în uh, problema aceasta a furnizării de informații pe internet, deja uh, te legi la cap. Însă Împreună cu colegii mei comisari ne vom strădui să abordăm această problemă a contrafacerii medicamentelor. Majoritatea acestor practici țin și de criminalitatea organizată. Vă propuneți să colaborați strâns cu colegii dumneavoastră, cu colega dumneavoastră care răspunde de justiție și afaceri interne pentru a aborda și alte practici, cum ar fi serviciile electronice medicale, cum ar fi e-doctorul, e-pacientul vă, pre, vă propuneți să intrați și în aceste domenii? Da, cred că sunt direcții în care va trebui să mergem. E foarte important să facem tot ce putem pentru a combate atât criminalitatea organizată, cât și această idee de a oferi asistență medicală de la distanță. Însă, așa cum spuneam, va trebui să colaborez aici foarte strâns cu colegii comisari din colegiu. Următor, Judith Merkis are cuvântul. To your left side. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt în dreapta. Europa se confruntă cu o populație care îmbătrânește și asta, bineînțeles, ridică anumite probleme și schimbarea demografică nu este uh, oare suficient reflectată în uh, politicile europene. Aș dori să știu dacă acest lucru este o prioritate pentru dumneavoastră. Oare n-ar trebui ca această politică să fie lăsată la nivel național, la nivelul statelor membre? De asemenea, aș dori să știu cum anume vă veți asigura de faptul că populația aceasta europeană care îmbătrânește va, se va putea beneficia de mobil, va putea, se va putea bucura de mobilitate peste tot în Europa. În așa fel încât să nu mai piardă atât de multă vreme cu transporturile așa cum era cazul în trecut. The answer is, the answer is aging is a priority. It is Populația care îmbătrânește este într-adevăr o uh, realitate, o realitate demografică și acest lucru pune probleme. Sunt de acord cu dumneavoastră că acest lucru nu se reflectează în mod corect în politicile pe care le avem la momentul de față în Uniunea Europeană. Și acest lucru va deveni o sferă de intervenție în care va trebui să lucrăm din greu. Aici nu e vorba doar de o chestiune legată de tratamentul de care se va, tratamentele de care se va putea bucura populația care îmbătrânește, ci mai degrabă e vorba de uh, tipul de viață pe care aceste persoane îl pot avea, de sentimentul ca ele nu devin o povară pentru restul populației. Deci, după cum vedeți, contextul este mult mai larg decât să afirmăm doar, uh, da, e nevoie de medicamente pentru uh, persoanele în vârstă care suferă, știu eu, de boli precum Alzheimer sau alte boli uh, legate de vârsta a treia. Noi trebuie să ne asigurăm că oamenii aceștia pot să aibă o viață sănătoasă cât mai îndelungată posibil. Acum, oare această uh, competență trebuie să fie de natură națională la nivelul statelor membre sau de natură la nivel, la nivel european? Va trebui să mai reflectăm asupra acestui uh, aspect. Și acest lucru va depinde de asemenea și de tipul de soluții, măsuri pe care le vom avea la dispoziție, inițiativele ce vor fi luate. Vom vedea dacă acestea trebuie să fie naționale sau europene. Apoi, bineînțeles, acest lucru se leagă și de mobilitate, pentru că îngrijirile pentru persoanele în vârstă reprezintă un aspect important. Eu m-am ocupat de acest lucru în ultimii doi ani în Malta și știu că nu e un subiect ușor și uh, e nevoie de uh, soluții. Dacă mai puteți acorda câteva secunde, domnule președinte, da, transportul animalelor este un aspect important și această directivă și are importanța ei, însă trebuie să ne asigurăm că deciziile pe care le vom lua, le vom lua uh, în cunoștință de cauză. Este evident că noi avem deja anumite linii directoare, știm cam cum trebuie să uh, arate acțiunile noastre viitoare pe această temă a bunăstării animalelor. Eu sunt convins că bunăstarea animalelor uh, este un subiect uh, important. Mulțumesc! Este un subiect foarte important pentru noi de asemenea și ne dorim, așa cum ați spus, o intervenție rapidă. Sper că veți fixa anumite ținte uh, pe, referitor la aceste două subiecte, persoanele în vârstă și transportul animalelor. Uh, Aș dori totuși să vă întreb dacă populația aceasta care îmbătrânește este o, un subiect, aș spune eu, european, însă cum veți convinge Consiliul de faptul că trebuie să se uh, rezolve la nivel european? Domnul comisar. În ceea ce privește transportul animalelor, vom încerca să intervenim cât mai repede posibil. Am, uh, uh timp de câteva ore am discutat astăzi împreună și uh, ați văzut că există diferite priorități și noi trebuie să stabilim o listă de priorități și pot să vă asigur de faptul că bunăstarea animalelor va figura pe această listă de priorități. Nu am spus că uh, persoanele în vârstă reprezintă o competență, o responsabilitate a Uniunii Europene. Am spus că trebuie să ne mai gândim la acest subiect și în funcție de analiza pe care o vom opera, vom vedea cum anume vom hotărâ. Ultimul cuvânt îl va avea un bărbat și anume Richard Zeber. Eu cred că nu va avea chiar ultimul cuvânt, ci penultimul, pentru că sper uh, totuși un răspuns de la... sper la un răspuns. Uh, ați răspuns deja multor întrebări. Uh, pe mine mă interesează ce părere aveți, care se poziția dumneavoastră cu privire la colaborarea cu Parlamentul și mai ales cu Comisia pentru Mediu. Parlamentul European este singurul parlament uh, care trebuie luat în serios, dar nu are un drept de inițiativă legislativă. Avem doar un fel de cârjă, așa menționată în tratate, vechea comisie a, ne-a permis să uh, facem uz de acest drept doar de șapte ori în ultima legislatură. Uh, S-a întâmplat de multe ori că noi am avut o cerință și comisia nu a reacționat și pe mine m-a dezamăgit acest lucru. Întrebarea este, veți veni uh, la noi, în Comisia de Mediu, atunci când aveți uh, proiecte legislative mai uh, mari pentru a vă consulta cu noi înainte sau nu veți face uz de acest instrument? I already have the, had the opportunity before to say. Am avut deja ocazia să spun și am și cred acest lucru. Că intenția mea este de a veni în fața dumneavoastră cât mai devreme posibil în procesul decizional, astfel încât contribuția dumneavoastră să fie implicată, să fie inclusă în acest proces cât mai repede posibil. Am spus că mai degrabă petrec timp vorbind despre politici cu dumneavoastră decât să ne certăm după aceea. Eu nu vreau să mă cert cu nimeni în ceea ce privește politicile, pentru că eu, în momentul în care lansez o politică, vreau ca acesta, aceasta să fi fost discutată și bine dezbătută între noi. Acesta e, aceasta este intenția mea și ceea ce pot să vă promit este că voi acorda tot timpul necesar uh, acestor discuții cu dumneavoastră. Știu și că predecesorul meu, predecesoarea mea, avea obiceiul de a veni la Parlament înainte de a lansa inițiative publice, înainte de a face anunțuri uh, importante. Și în măsura în care este posibil, uh, voi continua acest obicei pentru că eu cred că este unul bun. După cum v-am spus mai devreme, vă consider reprezentanții uh, alegătorilor și orice anunț pe care îl vom face va fi îndreptat către acest ale- acești alegători. Și de aceea, sigur că și dumneavoastră trebuie să fiți consultați înainte. Dragi colegi, acesta este sfârșitul rundelor de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat la această audiere. Mulțumesc tuturor celor de la Envy, Agri și IMCO care au adresat întrebări. Mulțumesc domnului Dali pentru răspunsuri. Am avut un mare tur de orizont al chestiunilor legate de protecția sănătății, protecția consumatorilor și acestea sunt aspecte de mare însemnătate pentru cetățenii noștri. Am văzut că domnul Dali are 20 de ani de experiență în politică. Ne-am dat seama de acest lucru din modul în care a dat răspunsuri. De multe ori s-a economisit mult timp prin faptul că ne-a dat răspunsuri concrete um, uh, și succintă și Dagmar Roth Berend a aplaudat în mod repetat ceea ce înseamnă că ceea ce am auzit în general a avut un caracter pozitiv. Am avut o audiere comună, Malcolm Harbour, colegul meu uh, președinte al Comisiei IMCO, dorește de asemenea să ia cuvântul înainte de contribuția de încheiere a domnului Dali. Malcolm Harbour. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc în numele membrilor Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor pentru uh, uh, această discuție extrem de interesantă și uh, să mulțumesc și membrilor comisiei mele pentru întrebările interesante pe care le-au adresat. Aș dori să pun accentul pe ceea ce spunea domnul Dali ca răspuns la întrebarea doamnei Gebhardt, și anume, acela că dumneavoastră veți susține în comisie interesele consumatorilor. Aveți o relație foarte bună cu doamna Cuneva, predecesoarea dumneavoastră, în acest domeniu și relația dintre Parlamentul European și Comisie a fost extrem de bună. Noi Știm că aspectele bugetare care țin de protecția consumatorilor și de sănătate țin de competența dumneavoastră, de aceea e foarte important să avem o idee clară cu privire la ceea ce vrem să facem și rolul dumneavoastră de paznic, folosesc aici termenul dumneavoastră al uh, protecției consumatorilor, este fundamental pentru mine și pentru comisia pe care o reprezint și vă mulțumesc pentru asta. Mulțumesc, Malcolm Harbour. Și acum domnul Dali are 5 minute pentru a face câteva comentarii finale. Well, Mr. Chairman, I would like first of all to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc înainte de toate tuturor pentru aceste întrebări, pentru că a fost, din punctul meu de vedere, un schimb de vedere foarte interesant. Am putut deja să-mi dau seama care sunt domeniile Uh, care sunt uh, prioritare pentru Parlamentul European, uh, în așa fel încât aceste sfere de activitate să fie incluse pe lista priorităților. Sunt gata să lucrez împreună cu dumneavoastră pe viitor nu cred că ne putem descurca fiecare singur în colțul său. Nu avem de ales, trebuie să conlucrăm. Pentru că ne confruntăm cu situații complexe, cu domenii complexe și avem nevoie de sugestiile, opiniile și ideile tuturor. E ca un fel de curcubeu de idei care, uh, bineînțeles, idei pe care Parlamentul le poate oferi și acest lucru adaugă o valoare suplimentară la acțiunile pe care le vom întreprinde în viitor. Îmi doresc să colaborăm împreună Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru evaluare. Bineînțeles, sunt uh, nerăbdător să îmi încep munca. Sper din tot sufletul că uh, voi putea face acest lucru, în așa fel încât să pun interesele consumatorilor înainte de toate. Thank you, Mr. Daly. The hearing is finished and the Vă mulțumim, domnule Dali. Audierea s-a încheiat. Coordonatorii avem reuniune la, 14, la 16.30 în sala 1G2.